Dear colleagues, morning. Dragi colegi, bună dimineața. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc, se adoptă. Am și câteva anunțuri de făcut. În primul rând, uh, monitorizarea pe 21 noiembrie 2017 se va Uh, aloca în mod special pentru PSD 2 și de asemenea va acoperi IFR, calendarele pentru 2018 și proiectul de calendar pentru coordonatori a fost uh, susținut. Coordonatorii vor avea o ședință extraordinară pe 11 decembrie la Strasburg pentru a discuta banche, uh, pachetul sistemului bancar. În ceea ce privește panelul pentru dialoguri monetare, s-a acordat pentru 2018 să avem o, pregă- o întâlnire pregătitoare pentru dialogul monetar și aceasta în ceea ce privește acțiunile de făcut uh, în urma expirării actualului cadru. Grupul de lucru pentru asistență financiară în urma revizuirii din Grecia și a schimbărilor care au apărut, guvernanță economică, coordonatorii au invitat secretariatul OCDE la întâlnirea ECON din 2018 și vor prezenta un prim raport anual uh, cel mai târziu în anul 2018. Astăzi vom avea de asemenea consultarea BCE asupra NPL, și vom avea un schimb de opinii cu doamna Noi. De asemenea, avem o audiere publică uh, asupra uh, PEPS și am uh, acordat câțiva invitați, cinci invitați pe care i-au acordat coordonatorii, un reprezentant din Amundi, un altul de la Allianz și altul de la un fond de pensii olandez domnul Boeri și un reprezentant al BEUC. De asemenea, uh, va trebui să asigurăm uh, un echilibru de gen între invitați. Studiul anual pentru concurență a fost adoptat de coordonatori. Proiecte de rezoluție avem MFR-ul 0478 din 2017, care va fi pus pe agenda coordonatorilor. Și Brexit, uh, de asemenea, am ajuns la un acord pentru metoda de lucru. Și acum aș vrea să spun bun venit doamnei uh, Daniel Nui, președinta Consiliului de Supraveghere a BCE. Este a doua audiere publică pe care o avem uh, în anul acesta, așa cum a fost prevăzut în regulamentul MUS și în conformitate cu acordul interinstituțional între Parlament și BCE. Ultima întâlnire a fost pe 19 iunie anul acesta și sunt multe chestiuni care afectează sectorul bancar european la momentul acesta și dorim să avem un schimb de opinii, așa că vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. După cum știți, am identificat în principal două elemente principale. În primul rând, anexa de la Uh, SPM și după aceea uh, consecințele Brexit asupra sistemului de monitorizare bancar. După cum știți, avem uh, schimburi instituționale. Am avut și o discuție în camera. S-a dezbătut și la nivelul coordonatorilor în ceea ce privește uh, reducerea și uh, expunerile deschise sunt esențiale pentru a susține creșterea economică și este important ca uh, creditele uh, non-performante să fie analizate în statele membre în care există și în acest sens uh, recomandările care au fost uh, făcute în luna martie de către MUS trebuie să fie eficiente ca și măsurile luate la nivel național și la nivelul sistemului bancar. Însă problema nu s-a rezolvat și domnul Draghi spunea recent că avem nevoie de eforturi comune din partea băncilor, a organismelor de supraveghere, a autorităților naționale pentru a face față acestei probleme în mod ordonat. Comisia ENCON își va aduce contribuția în mod constructiv și pozitiv la aceste eforturi comune și de aceea salut măsurile suplimentare care au fost uh, incluse în planul de acțiune adoptat la ECOFIN în iulie și în comunicarea recentă a Comisiei. Noua anexă față de recomandările din martie, uh, care au fost supuse consultărilor de către MUS, sunt o parte importantă a acestui uh, efort comun. Însă, și aceasta face să fie și mai controversat, depășește uh, indicațiile Consiliului și ale Comisiei. Noi recunoaștem uh, competențele MUS așa cum uh, au fost clarificate și în comunicarea Comisiei, pentru a influența politica de uh, provizioane a băncilor în limitele uh, sistemului actual de contabilitate și pentru a aplica ajustări acolo unde este necesar într-un sistem prudențial. Iată, deci, citez din comunicarea Comisiei. Aceasta este de competența organismului de supervizare și, de altfel, și obligația acestuia. Totuși, în forma actuală, anexa depășește aceste prerogative care uh, sunt specifice pentru sectorul bancar, pentru că stabilește reguli generale aplicabile tuturor băncilor. Și acest lucru se poate face doar printr-o modificare adecvată a legislației. Pentru a putea menține competențele colegiuitorilor, am cerut uh, serviciului juridic să ne dea un aviz formal și acesta a ajuns la concluzia următoare atâta timp cât exercițiul competențelor minime de supervizare ale autorităților competente depind de situația specifică a fiecărei bănci supervizate și permite doar adoptarea unor măsuri referitoare la banca respectivă, anexa practic introduce obligații suplimentare pentru bănci care depășesc cadrul actual de reglementare. Serviciul juridic arată cu claritate, pe baza jurisprudenței existente, că mecanismul uh, explicat și limitările impuse, limitări în ceea ce privește excepțiile permise pentru îndeplinirea criteriilor, uh, au și consecințe juridice, și acest element este important, și transformă posibilitatea din articolul 3 al CRR în ceea ce privește voluntaritatea uh, aplicației acestor reguli, ceea ce face să se schimbe practic așteptările organismului de supervizare și uh, le transformă în reguli obligatorii. Practic, se face o confuzie între pilonul 1 și 2, care ar trebui să fie complet separați. Și referința chiar și în titlu la uh, posibilitatea uh, unui mecanism de urgență provizoriu în conformitate cu acordul interinstituțional, toate acestea ne dorim să-și aducă contribuția în mod constructiv la îmbunătățirea acestei anexe pentru a ține cont de competențele organismului de supervizare, ceea ce înseamnă să fie specifice pentru fiecare bancă și pentru evaluarea făcută pentru respectiva bancă și pe baza unui dialog interinstituțional să se includă și măsuri suplimentare din pilonul 2 atunci când este necesar. Așteptăm să vedem o atitudine deschisă și constructivă din partea MUS, deci uh, să fie deschis către schimbări care se ducă la îmbunătățirea acestei anexe, ceea ce va evita conflicte interinstituționale inutile. Există și alte comentarii legate de conținut și voi reveni un pic mai târziu la ele, în cadrul dezbaterii, însă înainte de a vă da cuvântul, aș mai vrea să fac încă două comentarii. În primul rând, mi se pare că trebuie să facem o diferență clară între fluxuri și uh, puncte fixe, stops. Atât Comisia cât și Consiliul au arătat că trebuie să se evite uh, retroactivitatea. Stocurile trebuie să fie tratate diferit, pentru că altfel ar fi contraproductiv. Iar creditele uh, vechi sunt incluse în această retroactivitate. De asemenea, consultările se vor încheia pe 8 decembrie și ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie, deci uh, timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt, de aceea uh, sperăm ca uh, MUS să ofere timp suficient de gândire în urma consultărilor și de asemenea să ofere timpul necesar băncilor pentru a se pregăti în cadrul noilor recomandări. Oricum, un studiu de impact ar putea fi foarte util pentru a analiza impactul acestor măsuri. Mulțumesc și acum, Daniel, îți dau cuvântul. Yes. Good morning, everybody. Bună dimineața, domnule președinte, stimați deputați în Parlament. Este o plăcere să discut astăzi cu dumneavoastră activitatea de supraveghere ECB. Eu mă voi concentra pe patru subiecte. În primul rând, revizuirea uh, regulamentului, în, apoi uh, creditele non-performante și după aceea și uh, pregătirile pentru Brexit și în al patrulea rând rezultatele pentru stres testul de supraveghere 2017. Voi începe cu revizuirea de către Comisia Regulamentului SSM. Salutăm uh, evaluarea pozitivă a Comisiei, mai ales observația că de când a început să funcționeze SSM-ul, eficiența supravegherii bancare s-a îmbunătățit în zona euro și cadrul de supraveghere pentru instituții importante a devenit mai uh, armonizat. Deși această evaluare este pozitivă, raportul include și recomandări de îmbunătățire pe care noi acum le studiem cu atenție. Unele din aceste recomandări se referă la funcționarea SSM-ului într-un termen general, dar pentru că implementarea lor ar avea implicații legale sau operaționale, de multe ori evaluarea noastră este încă în curs. Permiteți-mi acum să discut despre creditele non-performante sau NPL-uri. NPL-urile sunt uh, o povară pentru profiturile bancare, care este un lucru foarte nepotrivit într-un moment în care profitabilitatea nu este foarte mare. Și mai grav, NPL-urile împiedică băncile să ofere credite noi părții productive a economiei, a economiei, care este foarte importantă pentru investiții și creștere economică. Acest context, uh, adică calitatea uh, activelor, a fost uh, o prioritate absolută a supravegherii de către BCE. Abordarea noastră a fost una cât se poate de completă, încercând să creăm aceleași condiții în Uniunea Bancară. Într-adevăr, Uniunea Bancară n-ar trebui să trateze băncile pe baza naționalității lor, deși ele au un, uh, sunt și um, influențate de legislația națională. Ca prim pas am uh, publicat un uh, ghid NPL în martie 2017. În conformitate cu acest ghid, băncile au fost rugate să adopte uh, strategii ambițioase, dar realiste, pentru a aborda problema creditelor neperformante. Inițiativele noastre de supraveghere au început să dea roade. În ultimul an am văzut că instituții importante au făcut eforturi considerabile pentru a-și reduce stocurile de NPL-uri în zona statelor membre, coborându-le cu 142 de miliarde până la 795 de miliarde în al doilea trimestru al lui 2017, comparându-l cu același trimestru din 2016. Bineînțeles că în multe cazuri mai mult trebuie făcut. În uh, conformitate cu mandatul său, BCE-ul trebuie să aibă o abordare vizionară și să abordeze proactiv riscurile, învățând în același timp din experiențe trecute. De când am publicat ghidul nostru pe bănci la NPL-uri, am continuat să lucrăm la alte măsuri suplimentare pentru a aborda problema NPL-urilor. Am fost foarte transparent mereu despre ceea ce am făcut în domeniu. Când am lansat consultarea proiectului de ghid în septembrie 2016, am anunțat deja că activitatea noastră pe credite neperformante nu se va termina imediat și că Trebuie puse în aplicare practici care să se potrivească cu momentul respectiv. Este clar că nu putem să ne concentrăm pe stocurile de NPL-uri existente și trebuie să ne asigurăm că um, se va evita crearea unui astfel de, unui număr atât de ridicat de credite neperformante pe viitor. Acum a venit momentul potrivit pentru a face un pas suplimentar, având în vedere că avem condiții favorabile economice în Europa. Trebuie să folosim acest moment și să facem din nou un pas vizionar, pentru că suntem într-un moment economic foarte propice. De aceea, noi am ajuns, am venit cu un proiect de adendum la ghidul NPL, care a fost publicat pe 4 octombrie. Oferind instituțiilor de credit uh, astfel de informații din partea Consiliului de Supraveghere ECB pentru a aborda noile credite neperformante, noi ne-am concentrat pe practici care să se potrivească din nou cu momentul și învățând uh, din trecut pentru a putea aborda NPL-urile din 2018 în, uh, înainte și pentru a le evita. Acest uh, proiect de adendum propune ca mm, creditele nesecurizate să fie acoperite după 2 ani și după aceea să fie clasificate ca non-performante. Pentru cele securizate, propunerea ar fi o acoperire de 100% după 7 ani pentru creditele care sunt clasificate ca neperformante. Așteptările s-ar aplica așadar tuturor uh, acestor um, credite non-performante care sunt clasificate ca atare după 1 ianuarie 2018. Deci este vorba de o consultare și totul se poate schimba dacă suntem convinși că se lucrurile nu merg în direcția în care trebuie și că există măsuri mai potrivite care s-ar putea lua, există și elemente care pot fi revizuite. Aș dori însă să subliniez că adendumul, odată ce va fi adoptat, va scădea sub incidența mandatului de supraveghere a ECB. Este vorba de un instrument al filonului 2, pentru că prevede măsuri de supraveghere numai după o analiză caz la caz nu va fi aplicată nicio măsură automat. Nu pot să repet de destule ori că nu vom aplica măsurile automat. Adendumul clarifică însă doar în interesul transparenței și pentru a crea aceleași condiții pentru toată lumea, care sunt așteptările noastre de supraveghere în ceea ce privește uh, provizioanele pentru NPL-uri. Ambele bănci uh, și alți actori ne-au uh, cerut astfel de clasificări deja de mai mult timp. De la începutul activității noastre am fost foarte transparenți despre așteptările noastre de supraveghere pe mai multe subiecte, incluzând aici și uh, cele neobligatorii, cantitative. Am, trebuie să ne uităm, de exemplu, la recomandările ECB-urilor cu privire la um, politicile de distribuire a dividendelor. Interpretarea noastră este una că, foarte specifică pentru fiecare instituție, iar un, un instrument din pilonul 2 a fost confirmat de către Euro- Comisia Europeană. Dacă nu ar fi fost așa, ar fi însemnat că SSM-ul, MUS-ul, adică, ar fi fost. Um, nu mai ar fi avut la dispoziție instrumentul pentru a exprima așteptările de supraveghere pe chestiuni atât de vulnerabile precum sistemul european uh, bancar. Așa cum a spus și președintele Eurogrupului la o conferință de presă luni, a existat o susținere generală în Eurogrup pentru abordarea noastră, iar adendumul de care vă vorbeam este în linie cu concluziile Consiliului pe credite neperformante care au fost adoptate în iunie. Consiliul a subliniat că stimulentele pentru bănci pentru a putea trata problema creditelor neperformante ar trebui să fie îmbunătățite și acea, aceasta este și direcția în care merge adendumul de care vă vorbesc. Vreau să vă mai uh, informez în final că în uh, interesul transparenței și pentru a putea primi informații de la toți actorii, nu am luat încă nicio decizie pentru a lansa o consultare publică pe proiectul de adendum. Consultarea publică va fi deschisă și până în 8 decembrie, iar uh, BCE-ul va ține cont de toate comentariile pe care le va primi înainte de finalizarea acestui document. Acum aș dori să vorbesc și despre pregătirile pentru Brexit. De la decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, SSM-ul a fost într-un dialog continuu cu mai multe bănci care sunt afectate de către Brexit. Aproape 50 de bănci, bănci s-au adresat uh, direct fie BCE-ului, fie autorităților competente naționale, care sunt numite NCA-uri, pe scurt, de mai multe ori. Foarte multe dintre ele, mai ales băncile la, mai mari internaționale care uh, operează în zona euro prin intermediul Regatului Unit, au pro- făcut progrese în pla- planificarea contingentelor lor. Mai multe bănci au um, aplicat deja la uh, Uh, cerere de, de licență pentru extinderea unor uh, măsuri de aplicare pe care le, care le aveau la dispoziție și acestea sunt evaluate acum de BCE și de autoritățile naționale. Însă, trebuie să ținem cont că BCE-ul este îngrijorat că multe bănci încă fac întârzieri în deciziile lor uh, pentru că, de restructurare pentru că vor să-și țină mai multe porți deschise. În ceea ce privește planurile de relocare, uh, BCE-ul a identificat anumite laune, lacune, mai ales în ceea ce privește tendința de a avea bănci și fantomă în Uniunea Europeană, în Uniunea Bancară, um, și vedem de asemenea și o tendință de a reloca activități uh, bancare sau similar bancare către firme de investiții în sau branșele lor din țările terțe, care sunt în afara uh, domeniului de aplicabilitate al SSM, aceasta duce la o fragmentare supraveghere uh, și o supraveghere foarte dificilă a posibilităților de arbitraj. Aici ne băgăm, bazăm pe legislatorii europeni pentru a face schimbările la legislația necesară pentru ca se putea aplica cadrul de reglementare. Anumite bănci importante din zona euro, care au o legătură cu Regulatul Unit, sunt și ele în pregătiri. Uh, Însă BCE-ul consideră că este nevoie să se îmbunătățească aceste pregătiri și va continua să activeze, acționeze presiune pe aceste bănci pentru ca să o facă. În ceea ce privește IRRB-ul, riscul legat de rata dobânzii în sectorul bancar, noi am făcut o analiză de curând în 2017 și rezultatele vor fi uh, publicate pe pagina noastră um, și trei concluzii principale s-au putut deduce din această analiză. În primul rând, expunerea băncilor la um, riscurile legate de rata dobânzii apar să fie peste destul de limitate. Această creștere în rata dobânzii ar avea un impact pozitiv pe veniturile veniturile nete și ar avea un impact mediu pe valoarea prezentă a portofoliului bancar. Este foarte important să notăm că băncile din zona euro sunt în situații foarte dificile în ceea ce privește riscul privind rata dobânzii în portofoliu bancar. Și în al doilea rând, um, în ceea ce privește comportamentul consumatorilor s-ar putea să existe și aici provocări. Băncile, de exemplu, pleacă de la premiza că costurile de depozite în detaliu o să rămână stabile, chiar dacă rata dobânzii va crește foarte mult. Aceste prevederi însă se bazează de obicei pe un comportament al depozitorilor într-o perioadă de um, declin a ratelor dobânzii. Deci ei s-ar putea să reacționeze diferit până la urmă. Acum avem dialoguri foarte profunde cu diferite bănci pentru ca să evaluăm mai în detaliu practicile lor. În final, exercițiul acesta a confirmat de asemenea și că băncile au uh, recurs la derivate din uh, rata dobânzii, nu pentru hedging, așa cum ar fi așteptat, dar <coughs> pentru a le-și poziționa strategic uh, bilanțul contabil într-o anumită manieră. Prioritatea noastră este acum să vedem, să evaluăm riscul fiecărei bănci de a um, intra într-o situație dificilă și vrem să facem această analiză profund. O să-mi închei acum uh, prezentarea și sunt gata să vă răspund la întrebări. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Nui, și vreau să dăm uh, și ocazia să răspundă și să întrebe cine dorește să întrebe și noastră să răspundeți, pentru că un mecanism că acesta ar putea să aibă după aceea prin transformările sare și un efect legal. Deci întrebarea este dacă ceea ce spuneți dumneavoastră că nu va exista automaticitate și ați subliniat acest lucru, se vor lua măsuri după o evaluare uh, la caz la caz, uh, este foarte bine, mi se pare foarte bine ce ați spus și deci eu zic că există spațiu pentru îmbunătățiri posibile, dar aștept de asemenea ca SSM-ul să asculte și rezultatele consultărilor. Domnul Rozati are în primul rând cuvântul. Chair and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne Nui, pentru prezentarea acestei sinteze legată de uh, ghidul cu privire la creditele neperformante. Prima mea întrebare pe care aș dori să vă adresez se referă la natura obligatorie sau neobligatorie a acestei anexe. Aș dori să mă fac ecoul celor spuse de domnul președinte, pentru că pentru noi nu este clar dacă acest lucru ar fi neobligatoriu, pentru că atunci când parcurgem acest proiect de anexă, impune totuși obligația asupra băncilor. Am solicitat avizul serviciilor juridice a Parlamentului care spune că în actuala formă ar fi dificil de acceptat această anexă pentru că uh, Bordul unic de supraveghere nu are competențe în această formă. A doua întrebare. Considerați că există un risc ca aceste prevederi cantitative să aibă un impact prociclic asupra băncilor, în special în perioade de criză? Și dacă ne vom confrunta cu o altă criză, acest lucru ar putea face ca băncile să acumuleze provizioane mari care ar avea un efect negativ asupra abilităților de a da credite. A treia întrebare, în ceea ce privește finalizarea Uniunii Bancare, este o întrebare de natură mai generală. Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare cu privire la finalizarea Uniunii Bancare și dorește ca și Consiliul și Parlamentul European să adopte cât se poate de rapid propuneri cu privire la reducerea riscurilor bancare plus pași pași pentru a adopta în final um, proiectul privind uh, schema europeană de depozite și de asigurarea acestora. Știm că există uh, blocaje la nivelul Consiliului și vă întreb cum am putea depăși aceste blocaje și să accelerăm uh, procesul de adoptare a acestei scheme de garantare a depozitelor la nivel european. Mulțumesc. Să sperăm că audierea de astăzi va clarifica o serie întreagă de chestiuni, așa cum a spus și domnul președinte. Nu va exista niciun automatism, se vor face evaluări de la caz la caz pentru fiecare bancă. Și în același timp aș dori să mă refer și la întrebarea domnului președinte. Asta a fost evaluarea mea de până acum. Uh, Uh, decurgând din actuala forma textului, însă văd că mulți spun uh, altceva, o altă interpretare și, prin urmare, trag concluzia că formularea ar putea fi îmbunătățită și va fi. Explicația poate că nu este conceptul corespunzător de a fi folosit în acest context. Haideți să vedem uh, spre ce ne îndreptăm, uh, să vedem care vor fi reacțiile și evident că vom ține cont de ele la modul serios, uh, de asemenea și de toate consilierile juridice pe care ne vor parveni. Dacă vor exista consecințe, da, într-adevăr, dacă între 8 decembrie și începutul anului viitor vom uh, lucra chiar și peste Crăciun, poate, da. Și dacă nu vom putea finaliza lucrurile, poate că 1 ianuarie 2018 nu va fi data corectă de până în aplicare și acest lucru îl voi propune și colegilor mei din Consiliu de Supraveghere, dar și voi solicita o prelungire a termenului pentru a putea ține cont la modul uh, cel mai serios de comentariile pe care le vom primi dacă acest lucru va avea un efect prociclic. Sinceră să fiu, nu prea cred, pentru că poate că pentru cetățenii care încă au de suferit uh, de pe urma șomajului sau au dificultăți personale să simtă o anumită redresare, dar statisticile BCE ne spun că în momentul de față suntem în condiții economice bune și trebuie să profităm de ele. Ar fi într-adevăr foarte dificil pentru bănci și pentru economii în general ca băncile să aștepte următoarea criză pentru că cu toții știm că va veni, nu știm când, dar știm că va veni și va fi dificil pentru bănci să intre într-o nouă criză cu povara de pe urma vechii crize. Asta este o mare provocare și nu cred că ar trebui să ne asumăm acest risc. În ceea ce privește finalizarea Uniunii Bancare, în special ce ar trebui făcut în această privință. Personal, cred că este momentul propice de a face acest lucru. Și v-aș da un exemplu simplu, cel al uh, băncii populare, dacă nu ar fi fost uh, cumpărată de Banc Santander, dacă ar fi eșuat, banca ar fi fost subrevegheată la nivel european, ar fi avut loc o rezoluție la nivel european și um, sucursala înregistrată în Portugalia ar fi trebuit să uh, ramburseze banii deponenților. Comisia Europeană cred că a luat inițiativa necesară pentru a depăși blocajele politice în calea progresului acestui dosar Totuși, sper că vorbim uh, în continuare de o schemă de garantare a depozitelor uh, corespunzătoare, așa cum a fost propusă inițial, pentru că trebuie asigurat un nivel egal a încrederii deponenților, care este o condiție prealabilă pentru un sistem bancar complet integrat. Mulțumesc. Cred că domnul Rozati s-a referat la efecte prociclice în cazul în care ar apărea o criză, nu în actuala situație. Mulțumesc, doamna Pervenș Berez, acum. Mon collègue euh, Silva Pereira reviendra sur la, la question des NPL. Merci des clarifications. Mulțumesc pentru clarificările pe care le-ați făcut, euh, care cu siguranță în, pentru clarificarea unor puncte care nu au fost foarte clare înainte. Deci e clar, trebuie să vedem în ce măsură s-ar aplica între fluxuri și stocuri. Cred că veți avea ocazia să faceți în cadrul audierii analiza fără să mai așteptați rezultatul uh, consultării. Eu zic că ar fi o informație foarte bună. Eu aș vrea să vă pun întrebări despre revizuirea agențiilor de supraveghere pentru că EBA, de exemplu, interferează foarte mult cu competența autorității pe care dumneavoastră o conduceți și aș fi vrut să vă întreb cum vedeți împletirea între reglementare și supraveghere, așa cum a fost ea pre, prevăzută de către comisie și uh, cum puteți funcționa împreună SSM-ul și EBA. Aș vrea să vă mai pun o întrebare despre metoda pe care o aplicați având în vedere evaluarea unei bănci care poate să intre în faliment sau nu. Ați uh, vorbit despre Banco Populare Spaniol și uh, se vede că felul în care veți evalua dumneavoastră probabilitatea de eșuare a acestei bănci va avea un impact asupra posibilității de recapitalizare a băncii sau nu. Și deci, în această lumină, știu că a existat și o dezbatere despre condițiile de evaluare. Vreau să știu, pentru că cred că e important, cum se va face această evaluare. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru evaluarea dumneavoastră despre ceea ce ar fi bine să comunicăm în legătură cu EDIS și uh, să vă vă reamintesc că avem nevoie de un EDIS foarte puternic din punctul nostru de vedere, comunicarea Comisiei pe acest uh, punct nu contribuie la uh, asigurarea fully fledged de care ați vorbit noastră totală, de plină și sper ca Parlamentul să poate să corecteze așa ceva. Mulțumesc foarte mult! Uh, EBA, în uh, particular, on the review of the ESA. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări în ceea ce privește și cooperarea cu Autoritatea Bancară Europeană, EBA. Trebuie să spun că EBA a fost uh, absolut, a avut un rol crucial în crearea de mai multă armonizare la nivel european și în crearea uh, regulilor unice. Salutăm prevederile și uh, măsurile luate de EBA în ceea ce privește combaterea și scăderea creditelor neperformante avem uh, cu siguranță nevoie de EMA în ceea ce privește um, regimul de reguli unic uh, pentru a avea reguli uh, armonizate. Atunci când nu există un ghid EBA, avem nevoie de 19 uh, um, echipe de juriști la nivelul SSM pentru a evalua 19 cadre de reglementare, ceea ce nu este deloc eficient în ceea ce privește supravegherea. Avem însă anumite preocupări în ceea ce privește propunerile pentru EBA, pentru că EBA nu este în situația ESMA, care ar putea fi mecanismul de supraveghere pentru piața unică de capital EBA nu este în aceeași situație pentru că mai există și altă autoritate de supraveghere pe lângă EBA. Și considerăm că propunerile așa cum sunt uh, creează o incertitudine în ceea ce privește regulile de supraveghere care ar introduce o supraveghere suplimentară prin această propunere. De asemenea, nu ne învinge propunerea de um, supraveghere centralizată la, nivel, la nivelul Consiliului de Supraveghere al EBA. De asemenea, susținem și situația actuală în ceea ce privește textele de simulare a crizelor. A, abordarea a, privind aceste teste uh, de simulare a crizelor uh, prin uh, intermediul EBA, însă considerăm că nu ar trebui să existe astfel de competențe pentru alte consilii mai mici care nu sunt direct implicate în supraveghere. Ne-am exprimat această poziție deja și vis-a-vis -vis de propunerea prezentată de comisie. Mai general, având în vedere schimbările de guvernanță, salutăm uh, reflexiile cu privire la o mai mare concentrare europeană. Nu sunt sigur că președintele EBA are drept de vot, asta ar trebui să fie primul punct de abordat și notăm de asemenea că BCE nu este prevăzută să uh, intre în Consiliul de Supraveghere EBA în uh, pofida faptului că are o mare responsabilitate de supraveghere în uh, zona euro. Deci sunt motive de preocupare. În ceea ce privește recapitalizarea uh, prudențială, ultima dumneavoastră întrebare, punctele cheie, așa cum sunt explicate în legislație și în clarificările oferite de către Comisie, se referă la faptul că această uh, recapitalizare prudențială nu ar trebui să acopere pierderile trecute și ar trebui să aibă o rezolvare viabilă. Personal, cred că regulile, cadrul operativ instituționalizarea cadrului și nu principiile în sine ar putea fi mai bine clarificate pentru că în momentul de față uh, procesul este un îndelungat și nu este bine pentru o bancă când așteaptă o autorizare atât de mult timp pentru recapitalizare, nici pentru investitor nu este bine. A fost uh, testat pe o serie de bănci, dar cred că ar fi mai bine ca lucrurile să meargă ceva mai rapid și ca metodologia să fie clarificată. Mulțumesc foarte mult, Ashley Fox. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, doamne Nui. Am patru întrebări uh, succinte pentru dumneavoastră în această dimineață. În primul rând, ce impact considerați că rap? gradele ridicate de îndatorare de 5% ar avea asupra împrumuturilor la nivel european. În al doilea rând, mă îngrijorează consecințele neintenționate asupra moratoriului propus. O perioadă de moratoriu ar putea face ca contrapărțile din uh, terțe stări să își folosească drepturile de opt-out. În al treilea rând, uh, moratoriul pre-rezoluție transmite semnale negative către piață și periclitează stabilitatea financiară. Sunteți de acord că o perioadă de două zile de amânare ar fi o soluție mai bună. În al treilea rând, și este vorba de credite neperformante, sunteți de acord cu colegul Flaman Sandalunas, care în raportul său cu privire la Uniunea Bancară spune că statele membre și băncile au responsabilitatea primară în a aborda creditele neperformante și, în fine, pe o temă complet diferită, BCE a spus că intenționează să implementează un hub la nivel european pentru taxa financiară. Vă rog să ne explicați considerele practice, pentru că eu cred că o piață diferită ar putea crea probleme de autorizare. Thank you. Well, you know that, uh, you... Mulțumesc. După cum știți, în cadrul uh, negocierilor pentru Basel 3, Europa nu a prea susținut o utilizare mai mare a efectului de pârghie. Și acest lucru s-a întâmplat însă după negocieri și până la urmă e bine să avem mai multe cerințe diferite de măsurarea cerințelor de capital și pentru acest efect de pârghie. efectului de levier ridicat și gradul ridicat de îndatorare. Acest nivel care a fost uh, stabilit, uh, care a devenit cerință și media este 5,1% pentru instituții semnificative pe care le supraveghem. Acum, în ceea ce privește consecințele uh, neprevăzute ale acestui moratoriu, de fapt, când am dezbătut această chestiune cu uh, colegul uh, meu, uh, doamna Cluny, de la SRB, uh, dânsa considera că în fața unor astfel de cazuri, precum uh, Banco Popular, uh, nu ar trebui să uh, evităm supervizorii. Nu era părerea mea la momentul acela, însă după Banco Popular mi-am schimbat oarecum uh, opinia și mi se pare, deși el că uh, s-ar putea să nu fie de acord, că dacă avem un uh, moratoriu înaintea rezoluției este esențial și este bun, este util pentru SRB. Deci, E întotdeauna dificil să ai un mecanism de rezoluție la jumătatea săptămânii pentru o bancă și ar fi mult mai ușor dacă putem aștepta, de exemplu, până vinerea pentru a declara falimentul eventual al băncii. Dar nu întotdeauna putem, pentru că Există pe lângă problemele structurale ale băncii și ale expunerii la credite neperformante, există și probleme cu uh, lipsa de lichidități și aceasta face ca uh, lucrurile să se întâmple la un moment determinat. Știu că trebuie să fie un termen scurt și până la urmă cred că este în interesul uh, SRB să avem mai mult timp la dispoziție pentru bancă. Dacă n-am avea un moratoriu, practic am putea permite ca primul client care vine la ușa băncii să fie uh, servit mai bine decât uh, următorul care vine ulterior. Acesta este principiul de bază. Egalitatea uh, clienților. Acum, în ceea ce privește uh, responsabilitatea care revine statelor membre și a organismelor de supervizare, expunerile la credite neperformante practic uh, depășesc mm, domeniul uh, de supervizare. Practic totul începe la nivelul cadrului legislativ național și tocmai de aceea am cheltuit atât de mult timp cu analiza celor 19 cadre juridice diferite pentru a fi în stare să comparăm situațiile, să vedem ce merge bine într-un anumit sistem și ce nu în altul pentru a face schimbări unde se poate. Deci, într-adevăr, o uh, bună parte a problemei care are de-a face cu cadrul juridic și cu schimbarea uh, lui um, și multe state membre fac deja astfel de schimbări. Mulțumesc, domnul Calver Șambon. Aș avea trei întrebări pentru doamna Nui, care îi mulțumesc încă o dată pentru înțelepciunea sa și pentru uh, tot ceea ce ne-a spus. În primul rând, Vorbim aici despre Uniune bancară. Cu toții ne dorim o astfel de Uniune pentru zona euro, pentru că altfel nu există o soliditate acesteia și nu mm, vor exista beneficii uh, pentru cetățeni. Însă să vedem ce se întâmplă, practic. Banca Popular, Popular a fost uh, cumpărat uh, de o bancă spaniolă. Alții au fost uh, cumpărați de bănci italiene. Deci, fluxurile la nivel transfrontalier, bănci care își stabilesc sediul în afara regiunii, este foarte mare, deci există, este în scădere. Deci există un proces de renaționalizare acum și vreau să vă întreb, asta este prima întrebare, dacă vă îngrijorează acest proces sau nu. În al doilea rând, EDIS, despre care am vorbit deja. Și um, mă alătur și eu colegilor care au luat cuvântul înaintea mea pentru a-mi exprima îngrijorarea mea. Dumneavoastră spuneați că sunteți mulțumită pentru că uh, situația a fost deblocată. Chiar vi se pare că situația s-a deblocat? pentru că mi se pare că nu sunt decât zvonuri pentru a disimula pura realitate. Nu reușim să finalizăm Uniunea Bancară pentru că nu există practic responsabilitate, nu neapărat în uh, asumarea riscului, cât în uh, evaluarea acestuia. De aceea vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu noul ritm care se presupune că este impus uh, pentru că oricum încrederea s-a pierdut peste 5 ani de zile, probabil că ni se va spune din nou, da, de ce nu revenim? Acum, în al treilea rând, credite neperformante. Să știți că nu mă aflu aici într-un uh, cabinet uh, de cercetări în domeniul uh, bancar. Nu, sunt om politic și vorbesc în numele cetățenilor pe care îi reprezint aici indiferent uh, care e regulamentul, uh, siglele utilizate și așa mai departe, nu ne putem permite să mai trecem printr-o criză ca cea pe care am avut-o cu sistemul financiar. Și sunt de acord cu domnul președinte că, uh, care spune că un lucru sunt stocurile, avem uh, dificultăți cu acestea și altceva sunt fluxurile. Trebuie să luăm toate măsurile de precauție necesare pentru că cetățenii ne-au ales tocmai pentru a evita astfel de crize pe viitor. Două minute acum pentru răspuns, vă rog. În primul rând, la prima întrebare. Avem nevoie de o consolidare eh, suplimentară a eh, sectorului bancar european. Este în curs acest proces pentru că avem în continuare 19 sisteme diferite care sunt uh, supravegheate și există mecanism uh, de intervenție la nivel european și aceasta oferă un cadru mai bun pentru uh, acțiunile transfrontaliere. E nevoie de o consolidare, deci, a sistemului bancar din Europa, pentru că sunt prea multe bănci și prea multe servicii bancare oferite, deci vor exista clar fuziuni uh, la nivel transfrontalier. Dar nu este datoria noastră, a autorității de supraveghere, să vedem care fuziuni sunt bune și care nu și să promovăm unele sau altele. Investitorii, participanții de pe piață sunt cei care hotărăsc acest lucru până la urmă, iar în mecanismul de supervizare dorim să acționăm pentru a preveni obstacolele de reglementare în calea acestor fuziuni transfrontaliere și noi considerăm că condițiile economice uh, propice vor duce la mai multe fuziuni pe viitor. Deci poate ne mișcăm încet, dar mergem în direcția cea bună și sunt convinsă că acțiunile de supervizare vor fi impuse uh, dacă e nevoie de măsuri pentru aceste fuziuni transfrontaliere și eu susțin uh, uh, derogările pentru utilizarea capitalului nu neapărat uh, la nivel local, ci am văzut că acest lucru este important în Europa și în special pentru zona euro. Referitor la EDIS, și aici se fac progrese. Se vorbește despre reducerea riscului pentru a putea uh, ține cont în același timp și de o mai ține cont și de o mai mare solidaritate. Însă noi am oferit uh, Uniunii deja o foarte mare reducere a riscului de care trebuie să ținem cont, iar pachetul legislativ care uh, se apropie, implementarea TILAC, uh, FRSM, de asemenea finalizarea pachetului Basel 3, toate acestea sunt măsuri în direcția cea bună. Deci, cred că e destul de clar. Acum este momentul și cu cât o vom face mai repede, cu atât mai bine. Pentru a avea uh, garanții pentru depozite la nivel european și garanții de pline. Importantă însă este imaginea uh, globală asupra eforturilor care se fac. Credite neperformante, acum vorbim aici despre fluxuri, nu despre stocurile existente în uh, acea anexă și trebuie să fim foarte clari. Vorbim despre uh, noile credite non-performante, deci, deci despre flux. Mulțumesc, uh, uh, domnul McCarthy. Mulțumesc. Am și eu trei chestiuni pe care aș vrea să le prezint. În primul rând, există uh, un scandal cu credite ipotecare în Irlanda, probabil că îl cunoașteți, uh, și mecanismul de supervizare a, a arătat că, practic, uh, s-au furat milioane de euro uh, din uh, aceste credite uh, ipotecare ale clienților. Și există aici, uh, s-a luat legătura cu Banca Centrală, e nevoie de acțiuni um, mai puternice și de competențe suficiente pentru ca SSM-ul să um, ancheteze această situație și în legătură cu scandalul prezentat. În al doilea rând, Aș vrea să fac un comentariu legat de prevederile pentru creditele non-performante și sunt de acord cu criticile care au fost făcute în ceea ce privește SSM-ul și prevederile care ar putea să nu țină cont îndeajuns de diferențele existente între statele membre, de exemplu. SSM-ul face referință la directiva pentru cerințele de capital, care se referă la uh, credite non-performante. Pentru mine însă problema principală nu este această uh, propunere, ci propunerea Comisiei de a utiliza clauza de recapitalizare a uh, EBRD și faptul că instituțiile ar putea să se pronunțe în ceea ce privește um, această problemă, pentru că nu e vorba doar de o chestiune tehnică care se decide la nivelul mecanismului de supervizare și o chestiune politică. În al treilea rând, după cum știți, s-a ajuns uh, în sfârșit uh, la un acord în ceea ce privește BASF În ceea ce privește IFRS, mă scuzați, uh, există un termen de 5 ani care a fost prevăzut și vreau să vă întreb care este părerea SSM-ului în legătură cu acest acord și care sunt consecințele din punct de vedere prudențial. Mulțumesc! Mulțumesc! La prima întrebare pe care ați pus-o, e clar că în criza uh, financiară uh, Irlanda a fost uh, afectată, a existat o rată de refinanțare definită de BCE și creditele au devenit mai puțin atractive. În unele cazuri rata dobânzii a devenit negativă și asta, bineînțeles, a dăunat credibilității instituțiilor respective. De aceea trebuie să îi convingă pe clienți să treacă la produse mai profitabile și, practic, s-a trecut uh, în afara um, acordurilor contractuale obișnuite cu clienții. BCE-ul se ocupă, practic, doar de supervizarea prudențială, iar uh, restul Uh, autorității, restul responsabilității de supervizare depinde de autoritatea națională. Și, practic, uh, problema aici a fost că nu s-au îndeplinit obligațiile statutare față de clienți ale anumitor instituții, deci e o chestiune de protecție a consumatorului până la urmă, o sarcină care revine autorităților naționale, băncii centrale din Irlanda și nu BCE-ului. E clar că în cazul în care există bănci care au probleme cu protecția consumatorilor, trebuie să se atragă atenția uh, autorităților de supervizare uh, prudențiale. Este vorba aici de o problemă de guvernanță, de control intern și ar trebui să se acorde mai mare atenție acestor elemente pentru aceste bănci. Deci există consecințe clare la nivelul supervizării prudențiale, însă aceasta nu este principala noastră responsabilitate. În ceea ce privește creditele non-performante, țin cont, bineînțeles, de criticile pe care le-ați manifestat. Și, de fapt, Irlanda și uh, viceguvernatorul uh, central din Irlanda a condus aceste lucrări. Uh, a făcut o muncă excelentă, de fapt, și ar trebui să învățăm de pe urma acestor bune practici de supervizare care există în anumite țări europene, precum în Irlanda. Dacă Parlamentul European dorește în plus să ne ajute în ceea ce privește expunerile non-performante, bineînțeles, ajutorul este binevenit, pentru că este o problemă foarte gravă în Europa și ea trebuie rezolvată. În al treilea rând, uh, întârzierea cu implementarea uh, IFRS. Eu am fost uh, am făcut munca de supervizare uh, peste 14 ani, am fost membru al comitetului de la Basel și din totdeauna am cerut să se acopere nu doar uh, pierderile care sunt incluse în bilanț, uh, ci și cele așteptate uh, ceea ce este normal atunci când uh, faci calculul pentru cerințele de capital în funcție de pierderile așteptate. Deci a fost nevoie de ceva timp uh, în 2007-2008 și după aceea încă câțiva ani pentru a ajunge uh, la un sistem de contabilitate. Bineînțeles, nu este cel mai bun cu putință, dar trebuie să recunoaștem că pe partea prudențială, uh, trebuie să se țină cont și de șocul inițial. În rest, nu susținem un phasing suplimentar decât pentru acest șoc inițial, nu și ulterior. Mulțumesc! Da, ar trebui să fie o soluție bună aceasta de phasing. Mulțumesc, domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Ca prim punct aș dori să subliniez către doamna Nui problema cu privire la părere, avizul Parlamentului despre adendum. Ieri a fost puțin timp uh, pentru um, a o evalua, însă trebuie să înțelegem care sunt competențele din mandatul nostru. În cazul în care trebuie să aplicăm reguli sensibile, că acesta este foarte important să fie implicați instituționale mai ample, să fie implicate și mai multe instituții și nu numai uh, instituții bancare. Uh, trebuie să încercăm să înțelegem împreună așadar cum să aplicăm uh, anumite norme care nu pot fi aplicate numai de organismul de supraveghere. Acum, în ceea ce privește creditele neperformante, Uh, și uh, ideea care se tot repetă acum uh, despre acestea, mi se pare că strică piața, strică piața NPL-urilor, care este într-o fază delicată acum, pentru că băncile încearcă să gestioneze creditele neperformante, încercând în același timp să evite pierderi foarte mari. De fiecare dată când noastră transmiteți o informație foarte sensibilă despre această pieță, Uh, prețurile scad și deci uh, e un cerc vicios pentru NPL-uri. Ar trebui să avem o abordare, cred eu, instituțională mai responsabilă face de ele pentru a putea uh, transmite astfel de informații mai controlat. Băncile sunt deja supuse unor presiuni de capital și dacă facem aceste declarații despre credite, dacă facem, ne uităm de exemplu la evaluarea ESMA din octombrie pe titlurile derivate, de prim și al doilea nivel, am ajuns la o piață de 450 de mii de miliarde față de 800 de miliarde de euro de credite non-performante. Deci la următoarea revizuire a um, activelor, va trebui să ne gândim mai bine cum comunicăm pentru ca să putem să încercăm să rezolvăm uh, problema comunicării delicate. Dacă nu reușim să um, vorbim despre, de exemplu, uh, uh, activele nelichide, atunci uh, nu vom putea aborda problema principală, iar băncile care au mizat pe aceste instrumente ne vor face să plătim până la urmă pe, în condiție de criză. Trebuie să nu mai speculăm așadar pe creditele neperformante. Deci nu cred că trebuie să vă um, înverșunați asupra creditelor, și, ci mai degrabă asupra speculanților care uh, fac ca piața aceasta să fie distorsionată. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Haideți să sperăm că discuțiile de astăzi au clarificat lucrurile. E vorba de o analiză de la caz la caz, supravegheri bancare uh, și evaluări bancare. Este vorba de un instrument pilot. Recunosc că, așa cum au zis și alte persoane și instituții, pare să existe o suspiciune că arată măsurile acestea prea mult ca um, că trebuie să mai fie schimbate, că nu sunt, arată ca pilonul 1. Ați spus la un moment dat că trebuie să ne asigurăm că băncile trebuie să gestioneze creditele neperformante și să uh, evite prin, uh, pierderile. S-ar putea ca la un moment dat să fie confruntați cu pierderi dacă sunt uh, prea multe NPL-uri, dacă nu sunt destul de acoperiți. Trebuie să decide când doresc să-și curețe bilanțul uh, contabil, însă e un lucru dificil să-ți cureți bilanțul, dar e util, permite să joci un rol uh, esențial ca bancă care finanțează economia. Deci eu vă încurajez să citiți, de exemplu, discursul care a fost pronunțat la BCE marți de către președintele BCE, care a arătat foarte clar că statisticile BCE, care sunt de calitate foarte bună, demonstrează că băncile care au prea multe NPL-uri sunt uh, cele care împrumută din ce în ce mai puțin către corporații, către IMM-uri și așa mai departe în legătură cu activele de nivel 3. Am spus-o deja de mai multe ori, noi analizăm toate tipurile de risc, peste tot, unde, unde vin riscurile și um, avem uh, revizuiri riguroase ale modelelor de plăți, investigăm aspecte legate de riscurile de pe piață în mod uh, regulat. De asemenea, în cadrul revizuirii modelului intern, sunt parte din, de, din, de, parte din procesul de revizuire SREP. Am uh, condus din ce în ce mai multe misiuni pe analize uh, ale, ale activelor de nivel 3. E clar că după criză băncile au mai puțin uh, apetit pentru astfel de riscuri au auzit de riscurile de tip 3 și de aceea mm, sunt mai puțin active în astfel de operațiuni, dar suntem cu toții oameni și bancherii sunt oameni și la un moment dat o să uite și această lecție și se va reîncepe probabil. Deci am produs de aceea un ghid despre finanțarea care să poată să le permită Uh, să ia mai multe riscuri, o finanțare cu efect de pârghie. Uh, permiteți-mi să vă spun de asemenea și că în definiția capitalului, operațiunile pe piață de nivel 2, nivel 3 cu active sunt parte din două elemente care definesc cerința de capital. Elementul de complexitate și elementul de rezolvabilitate. Deci sunt uh, acoperite pe deplin la noi Aș adăuga chiar că mult mai multe bănci care au uh, intrat în dificultăți din cauza uh, riscurilor de credit sunt, uh, sunt deci mai mult mai multe decât cele care au intrat pe riscuri de piață. Dar dacă însă nu rezolvăm problema cum trebuie, e o problemă într-adevăr. Bernard Monu are cuvântul acum, vă rog. Doamnă președinte, mulțumesc că ați cerut deja de mai multe săptămâni reducerea dimensiunii sectorului bancar în Uniunea Europeană. Considerați că sunt prea multe bănci cu prea mult personal și nu sunt profitabile. În discursul din 27 septembrie de la Madrid a spus de asemenea că doriți să dispară anumite instituții prin uh, eșec, prin faliment. Totuși e ciudat să vă doriți falimentul unor instituții bancare. Trei întrebări din partea mea. În primul rând, ați spus că în Uniunea Europeană se, pot face față, se poate face față la falimente prin mecanismul de rezoluție unică, dar riscul de destabilizare nu este mai mare cu state foarte îndatorate care nu mai pot să-și susțină băncile, un fond de rezoluții unic care e aproape gol și alte plase care nu există. Apoi comparați modelul de finanțare între economia americană și economia europeană. Ar trebui totuși să se înlocuiască, a spus dumneavoastră, finanțarea bancară din Europa prin mai multe piețe financiare. Apoi, a doua întrebare. O bancă de talie medie este, are o capacitate de analiză mai bună de risc economic și uh, de capacitate financiară economic și financiară decât alte instituții de pe piață. Ați mai spus de asemenea că e bine să existe fuziuni bancare transfrontaliere de preferință. Dar obiecția mea la acest punct este că o bancă de proximitate e mai capabilă să financeze IMM-uri și economia reală decât un mare gigant internațional care nu va încerca decât să-și reducă costurile. Dezvoltarea fuziunilor transfrontaliere mai are și alte impacte negative și uh, anume Um, aspecte care țineau și de apariția crizei din 2008 și de interconectivitatea din întreaga lume. Întrebarea este dacă vrem să îmbunătățim chiar uh, interconectivitatea transfrontalieră în Europa și cu ce beneficiu. E vorba numai de o satisfacție ideologică de a depăși frontierele și de a aprofunda piața unică. Nu ar fi mai bine totuși să compartimentăm riscurile cât se poate de mult. Acesta a fost și scopul criteriilor, uh, criteriilor globale SIFI care s-au uh, referit la tocmai criteriul de interconectivitate ca fiind un factor de risc. Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că îmi puneți aceste întrebări, pentru că foarte multe lucruri în care traducerea, ceea ce am spus eu în uh, engleză, nu a fost corectă în Spania, pentru că eu am spus de multe ori altceva. Pentru beneficiul audienței, aș vrea să continui însă în engleză. Nu vrem să avem deci, să luăm decizii multe uh, despre bănci uh, care sunt în situație sau în pericol de a intra în dificultate. E întotdeauna foarte dificil și pentru uh, cei care au depozite și pentru bănci dacă există efecte de spillover și pentru cetățeni. Noi credem deci că trebuie să evităm băncile în dificultăți sau care dau faliment. Noi nu avem însă puterea și nu este nici sarcina noastră să prevenim toate uh, eșecurile băncilor. Suntem într-un mediu de piață și dacă băncile sunt în uh, denial și nu ascultă ce ascult, spune supraveghetorii, preferă să acționeze de capul lor și să ia decizii aventuriere despre, de, despre borduri care nu își fac bine datoria, atunci nu vom putea să împiedicăm eșecul acestor bănci. În legătură cu nevoia de consolidare a sistemelor bancare, nu în toate țările, dar în Europa, în Europa la mod global, dacă comparăm, nu am acum cifrele în minte, dar uh, activele totale bancare față de PIB-ul regiunii, este evident că nu este în aceeași situație ca multe alte state din regiune. Ne aflăm într-o situație în care foarte multe bănci europene nu își câștigă costul capitalelor, talului lor. E foarte simplu și nu poate să dureze prea mult nu este sustenabil pe termen lung. Deci trebuie să se evalueze sustenabilitatea modelelor de afaceri și uh, să uh, se rezolve problema uh, supracapacității prin fuziuni, ceea ce ar însemna o fuziune internă, poate, o fuziune de sinergii, ceea ce înseamnă că nu vom avea toată lichiditatea de capital pe care am avut-o în cadrul SSM, dar ne aflăm într-o situație în care este foarte păcat că băncile nu exploatează sinergiile posibile care decurg din uh, situația actuală. Deci nu e vorba numai de o situație de la țară la țară care trebuie analizată. E nevoie de o consolidare a sistemului bancar total, iar piețele sunt uh, supravegheate de către aceste autorități, iar provocarea este de a um, încerca să stimulăm tocmai aceste fuziuni care să fie sigure și uh, benefice pentru clienții băncii. Nu înseamnă că noi spunem care sunt fuziunile bune și care nu sunt, dar ideea este că ar fi o soluție și băncile n-au făcut destule în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Kirțos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Nui pentru prezentarea sa interesantă și aș vrea să-i cer opinia despre situația în situația banca, în, situa- în uh, sistemul bancar din Grecia. Pentru că uh, Grecia a evoluat nu neapărat în domeniul fiscal, dar situația din uh, sectorul bancar, după părerea mea, rămâne foarte precară. Există multe dubii care au fost exprimate despre abilitatea sistemelor bancale de a face față standa- uh, um, um, sumei foarte mari de credite neperformante. În primul rând, ne-am pus de acord pe anumite politici, politici um, dar multe decizii luate la nivel european nu merg mână-mână cu ceea ce a promis Partidul de Guvernare Electoratului. Chiar dacă aceste politici vor fi implementate, va dura ani de zile înainte ca sectorul bancar elen să poată să financeze adecvat evoluțiile um, continue și dinamice din economia elenă, care de altfel ar putea din nou să intre în criză de timp. Apoi, noile reguli în legătură cu prevederile bancare pe noile NPL-uri legate însă de credite vechi au creat uh, o anxietate mare în sectorul bancar elen și au contribuit la căderea uh, recentă a valorii uh, titlurilor de, cu 30%, 25-30%. Cred că ne apropiem de un punct în care autoritățile relevante bancare vor trebui să găsească măsuri creative pentru a ajuta o stabilizare și o dezvoltare a sistemului elen bancar. Care este părerea dumneavoastră despre subiect? Credeți că trebuie să acceptăm că situația e business as usual sau să luăm inițiativa aceasta pozitiv cu măsuri concrete adiționale pentru a ajuta sistemul elen bancar să evite complicații ulterioare? Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, well, uh, the, the Greek banks have already... Mulțumesc. Băncile elene au făcut deja eforturi suplimentare. Este o problemă mai ales din cauza cantității stocurilor și pentru că trebuie să schimbăm cadrul legal înainte să putem să abordăm problema ca atare. Însă toate aceste puncte s-au făcut acum și este momentul să avem și de câștigat de pe urma acestor modificări și să facem un pas înainte în direcția potrivită. Permiteți-mi, vă rog, să vă mai și amintesc că băncile elene, precum uh, și băncile din zona euro sau băncile europene vor fi sub presiunea EBA în 2018. Deci clar va avea loc o evaluare a situației pentru aceste bănci și pentru ceilalți va fi mai simplu să știm care sunt eforturile care dau roade și unde mai trebuie îmbunătățit. Aș mai spune și că, fără să intru în detalii, desigur, dar că există viteze diferite în adresarea problemelor în diferitele state membre. Sunt bănci care merg mai repede și altele care nu o fac. E adevărat și pentru Grecia și pentru toate celelalte țări. M-ați întrebat dacă trebuie să continuăm cu business as usual în Grecia? Nu. Nu cred și nu cred că nici în zona euro nu se poate face așa, pentru că avem multe provocări pe care trebuie să le abordăm. Pentru ca să putem schimba ceva la expunerea față de creditele non-performante, dar băncile trebuie, și prioritatea este aceasta, să reușească să-și uh, câștige costul capitalului, așa cum am spus înainte. Mulțumesc. Thank you. You to Mulțumesc. Doreați mai adăugat ceva, domnul Pereira? Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să salut faptul că ați menționat că propunerea dumneavoastră cu privire la credit neperformante este doar un proiect deschis îmbunătățirilor și vă invit să luați uh, foarte în serios această consultare publică pentru că, cred eu, propunerea dumneavoastră ar trebui să fie îmbunătățită în mod substanțial și sper că rezultatul acestor uh, consultări publice va face să avem de-a face cu o propunere diferită și mai echilibrată, care la rândul ei să intre într-o consultare publică. Eu consider că propunerea este greșită, fundamental, creează instabilitate de reglementare, este contraproductivă chiar și din punctul de vedere a reducerii creditelor neperformante și va avea probabil efecte uh, secundare negative asupra stabilității financiare și a redresării economice. Am trei probleme fundamentale. În primul rând, nu există nicio evaluare de impact, de niciun fel. Și acest lucru este foarte surprinzător faceți o declarație instituțională în ceea ce privește insuficiența constituirii provizionalor și a capitalizării în sectorul bancar, ceea ce poate avea un impact major. Consecința probabil va fi vânzarea de active cu uh, pierdere pe piață, ceea ce va duce la găuri în bilanțul băncilor și vor trebui luate măsuri cu un număr de insolvențe mai mari și, din nou, creșterea de MPL-uri. Crederea, creșterea cerințelor de capital va avea probabil impact asupra capacității de a furniza credite a băncilor, deci asupra creșterii economice. Deci avem aici un risc sistemic pentru stabilitatea financiară și redresarea economică. Și toate acestea fără o evaluare de impact. A doua problemă se referă la natura uh, neobligatoriu și legalitatea inițiativei. Argumentele dumneavoastră nu par convingătoare. Sigur că sunt obligatorii. Așteptările cvanti- cantitative sunt de fapt reguli cantitative. Mecanismul de conformitate, de fapt, doar confirmă natura obligatorie acestei reguli și faptul că ați uh, prevăzut declanșarea unor măsuri de supraveghere, iarăși confirmă acest lucru. Faptul că nu există un automatism nu este un argument suficient, pentru că atunci când am verificat conformitatea regulii, o, oricum o facem, uh, sau în mod normal o facem de la caz la caz. Deci nu este un argument uh, bun. Cert este că avem de-a face cu o regulă obligatorie și una proastă, pentru că este neclară, pentru că nu știm ce explicații vor fi considerate suficiente, nu știm ce probe vor fi considerate acceptabile, deci este o regulă obligatorie și, prin urmare, ilegală. Și, în fine, avem un efect retroactiv. Spre deosebire de ce s-a spus de către vicepreședintele, vicepreședintele BCE, domnul Constanțiu, această regulă se aplică și creditelor actuale, nu doar celor viitoare. Deci uh, se referă la portofoliul de credite care pe viitor uh, vor fi clasificate ca neperformante, însă și cu moștenirea acestora de până acum. Deci, efect retroactiv. Mai avem o problemă și cu intrarea în vigoare, dar principala problemă este efectul uh, retroactiv al propunerii dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Ați început prin a spune că sperați că vom uh, lua în serios comentariile de la nivelul consultărilor. Asta facem întotdeauna și da, și de data aceasta vom prelua toate comentariile primite, le vom avea în vedere la modul cel mai serios. Vorbesc de lipsa evaluării de impact. E vorba de credite neperformante noi, deci uh, uh ele nu există încă. Nu este vorba de stocul de credite neperformante, unde ar fi ușor de făcut o evaluare de impact. Este vorba de uh, credite neperformante noi. Deci, uh, credite acordate în perioadă de situație economică bună ar fi mai greu de evaluat. În ce spuneați că la vânzarea nepeleurile ar uh, produce pierderi, dar aceste credite încă nu sunt neperformante, deci vânzarea lor nu ar genera pierderi. Vorbim despre credite care în momentul de față sunt bine. Mai spuneați că nu sunt convingătoare sau textul nu este suficient de convingător în a vă asigura că regulile nu este obligatorie. Eu să fac toate eforturile pentru a fi mai convingătoare în noul text, cel care va rezulta după consultare. Este tot ceea ce pot să spun. Mulțumesc, Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să formulez două scurte întrebări în ceea ce privește raportul de revizuire al CRM, um, al Comisiei din octombrie, care este foarte pozitiv, dar uh, pe mai multe chestiuni conține și recomandări. Și în acest context aș dori să formulez două întrebări. În raport, Comisia notează că PCE frecvent face tot felul de clasificări de entități supravegheate pentru tot felul de scopuri. Și comisia, dacă am înțeles bine, consideră că ar fi mai bine dacă metodologia folosită pentru aceste clasificări ar fi mai transparentă. și tot transparență este cuvintul de ordine atunci când este vorba de legătură între decizia cu privire la clasificare și implicațiile concrete ale acesteia. Întrebarea mea este în ce măsură sunteți de acord cu această evaluare și v-ați gândit deja la potențiale soluții. A doua întrebare se referă tot la revizuirea SSM cu privire la proceduri structurile de supraveghere în ceea ce privește legătura cu Autoritatea Bancară Europeană. Și aici Comisia vine cu câteva recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea coerenței, evitarea unor uh, posibile suprapuneri în ceea ce privește coordonarea. Considerați că e nevoie să se meargă în această direcție și Știți deja cum uh, ați putea obține acest lucru și încă o întrebare care nu se leagă de revizuirea MUS e legată mai degrabă de consecințele Brexit și de pregătirile aferente și firmele de investiții. Pentru că mm, există probabil riscul ca aceste firme de investiții să poată desfășura pe viitor și activități uh, similare celor bancare și să poată uh, să nu aplice cerințele de capital. Știu că Comisia lucrează la un proiect în ceea ce privește aceste firme de investiții. Vă întreb dacă considerați că e nevoie să abordăm acest risc potențial, să țineți legătura cu Comisia în ceea ce privește evitarea acestor riscuri, în ceea ce privește responsabilitățile dumneavoastră. Mulțumesc. În ceea ce privește clasificarea și nevoia de mai multă transparență, sunt perfect de acord. Cred că ar trebui să facem mai multe pentru a explica care sunt clasificările pe care le folosim, dar suntem obligați să mergem pas cu pas și am ajuns uh, într-un punct astfel încât acum toate băncile să știe unde se situează pe diferitele clasificări uh, în uh, acest dialog uh, de supraveghere. Deci suntem într-o comunicare de plină cu băncile. În ceea ce privește publicarea acestora, apare această problemă de confidențialitate în ceea ce privește diferitele instituții individuale care ne obligă să fim foarte prudenți Supravegherea nu se poate desfășura în lumina reflectoarelor pentru că ar duce la probleme pe piață, deci trebuie găsit echilibru necesar. Și în momentul de față am ajuns în stadiul în care fiecare bancă știe unde se încadrează și pot formula întrebări și dacă nu sunt uh, satisfăcute cu răspunsul GST, pot să merg la Uh, direcția generală și dacă nu, mi se poate adresa nou. Mie. Ceea ce privește îmbunătățirea coerenței prin intermediul activității EBA. Eu salut uh, activitatea EBA în ceea ce privește registrul unic uh, și standardele tehnice și orientările aferente. Problema este că uneori nu există astfel de orientări și Mm, dacă noi trebuie să decidem cum să facem acest lucru pentru 19 țări, pare ca și cum am prelua uh, ștafeta uh, în această privință, dar nu o facem. Dar dacă nu există standarde EBA în această privință, trebuie să facem ceva. Ce facem pentru a atenua aceste riscuri? în dialog cu EBA. În primul rând, invităm întotdeauna EBA în uh, orientările tehnice pe care le pregătim pentru cele 19. Întotdeauna spunem că dacă există probleme, ne vom opri din uh, modul nostru de procedare dacă am uh, interfera cu EBA, care este de asemenea o instituție europeană și E ca și în cazul pilonului 1 și a pilonului 2, când există cadre politice pentru 19 țări, e ca și cum ar fi o manieră europeană de a face lucrurile în cazul nostru și prevenim MEBA să um, ia acțiuni, dar nu este cazul. În ceea ce privește termenul de investiții și Brexit-ul, în regulile englezești se permite ca băncile sistemice sau mari de investiții să poată fi supravegheate de aceeași autoritate. În afara Regatului Unit nu există astfel de reguli și Până acum nu a fost nevoie pentru că până acum marile firme de investiții americane sau din Asia erau la Londra, iar în țările noastre erau mult mai mici sau erau mai degrabă doar filiale ale celor de la Londra. Acum, într-adevăr, ne confruntăm cu două probleme dacă nu se schimbă reglementările în ceea ce privește cele sistemice, ce deci este de sigur la nivelul legiuitorului să se exprime aici, um, atunci acestea nu vor fi supravegheate și va fi o problemă. Pentru că până acum supraveghe, raportorul din Regatul Unit a făcut-o și până, iar dintr-o dată va fi vorba de 19 autorități de supraveghere diferite și uh, există și riscul poate unei lipse de experiență în acest uh, domeniu, a unei uh, concurențe în jos pentru a atrage companiile. Mulțumesc. domnul um, Jacobson. Doamne Nui, am două întrebări pentru dumneavoastră și în ceea ce privește datoriile care pot fi uh, compensate de uh, Vreau să vă întreb dacă se mi-a analizat lucrurile pentru a vedea dacă în băncile um, afectate există doar riscuri scăzute sau poate că doar terminologia face ca diferențele între diferitele tipuri de uh, credite să fie foarte indistinctă și uh, face astfel ca deponenții să fie loviți, ceea ce să ducă la critici privire la uh, regimul de bail-in în care sunt implicați și creditorii. Știți că în Parlament lucrăm la o serie de dosare în ceea ce privește supravegherea CCP-urilor, ceea ce se leagă de stabilitatea băncilor globale. Întrebarea mea către dumneavoastră este că dacă Uh, crearea unei supravegheri pentru banca a treia de mărime din Malta uh, poate fi menținută. Pentru că în contextul Brexit poate că ar fi mai logic să rectificăm situația în ciclul actual legislativ și să mergem la o fond uh, unic de redresare sau un mecanism unic de redresare și rezoluție pentru CCP-uri. Nu vă pot răspunde aici, că pe partea de bail-in, pentru că uh, suntem în uh, procesul de a stabili care este valoarea corespunzătoare. Dar sunt de acord dumneavoastră, trebuie să venim cu certitudini pentru investitori, pentru că există oarecum o indistinție între diferitele categorii de produse de asemenea, aș sugera ca regulamentul BRRD, pentru că directiva transpune 19 cadre juridice diferite, um, are și niște costuri, pentru că investitorii întotdeauna ar suspecta că sistemul european ar fi cel mai uh, periculos. și le-ar alimenta așteptările negative. Da, trebuie să oferim certitudine investitorilor, trebuie să știm care este responsabilitatea părților uh, implicate, care sunt cei care intră în categoria de bail-in. Aș mai adăuga că ar trebui făcute mai multe pentru a ne asigura că clienții de retail știu ce e protejat și ce nu, pentru că există în continuare multe multe cazuri în care uh, clienții își uh, investesc toată agonisalea de o viață într-o singură bancă sau pe un anumit produs. În ceea ce privește supravegherea CCP, sunt într-adevăr instituții care sunt uh, sistemice, au devenit chiar mai riscante pentru că le-am uh, dat o serie întreagă de operațiuni complexe. Uh, am o opinie personală aici, nu cea oficială a SSM, pentru că nu s-a discutat acest lucru. Cred că maniera în care procedează Statele Unite, în care o situație o contraparte centrală, CCP, este supravegheată ca o bancă sistemică, este o, procedură mai simplă și mai eficientă din perspectiva supravegherii. În situația actuală ex, um, sunt foarte mulți oameni implicați în conformitate cu EMIR, un colegiu amplu, iar lucrurile devin mai complexe. De fapt, nu ne prea întrunim în aceste colegii, de aceea probabil apar aceste critici. Simplificarea ar fi utilă. De pildă, n-ar fi rău ca ESMA să fie autoritatea de supraveghere pentru aceste CCP-uri. Dar pentru început lucrurile trebuie cât se poate de mult simplificate, să nu fie prea mulți oameni implicați care să aibă ceva de spus în situații delicate atunci când trebuie să te miști repede. Însă este o opinie personală, chestiunea nu a fost uh, discutată niciodată în Consiliul de Supraveghere al MUS. Mulțumesc, Fulvio Martușelo. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul de ieri ajunge la concluzia că proiectul de anexă definește un mecanism în baza căruia o instituție este obligată să respecte cerințele de supraveghere stabilite în anexe pentru că orice încălcare nejustificată a acestor așteptări de supraveghere ar fi considerată ca un element negativ în contextul procedurii de revizuire prudențială și ar duce așadar la aplicarea unor măsuri de supraveghere. Iată, prin urmare, că mecanismul produce efecte obligatorii. Vă rog să-mi explicați de ce dumneavoastră susțineți în continuare că proiectul de anexă nu are caracter obligatoriu în ciuda datelor. În ceea ce privește fondul acestei anexe, Comitetul de Supraveghere a făcut o evaluare de impact a rezultatelor cantitative dacă răspunsul e da, de ce această evaluare de impact nu a fost pusă la dispoziția Parlamentului European, așa cum este prevăzut de acordul interinstituțional între BCE și Parlamentul European, în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere? Și obligația de a acoperi în totalitate NPL-urile negarantate după 2 ani și cele garantate după 7 ani pare foarte riguros. Mm, spuneți care a fost raționamentul pentru a decide aceste termene? 7 ani pentru creditele neperformante garantate mi se pare dificil de justificat. Care este justificarea pe care o dați în lumina principiului proporționalității? Și așa să vă mai reamintesc că în sesiunea bursieră de ieri, toate băncile italiene care apar pe listă, cele care trebuie să rezolve această problemă a NPL-urilor, au avut o suspendare a tranzacțiilor. Iar această evaluare din partea investitorilor este rezultatul acestei anexe anunțate. Acum, faptul că ați de spus astăzi că acest document uh, urmează să fie îmbunătățit în urma consultărilor, bun, dar nu credeți că an- proiectul de anexă în sine vine un pic să falsifice uh, piața de tranzacții? I can start with by... Am să încep prin a spune că vom ține cont de toate comentariile bune pe care le vom uh, primi și, bineînțeles, vom uh, ține cont de recomandările uh, legale venite din partea juriștilor de la Parlamentul European. Însă nu am avut uh, ocazia să analizez acest document și o voi face cu multă atenție. De ce am uh, luat această decizie? Perioada de 2 ani pe care ați menționat-o. În uh, uh, Statele Unite, de exemplu, termenul este de 118 zile. Deci, nu uh, suntem uh, cei mai excesivi. Acum, în ceea ce privește cei șapte ani, uh, considerăm că aceasta este pentru a acoperi o bună parte din colaterale și vedem că uh, se întâmplă zilnic documentele legale, documentele originale care se pierd sau nu se mai găsesc și de aceea există o nesiguranță a recuperării încă și mai mare și pentru că această nesiguranță este în creștere și uh, prețul are de suferit atunci când banca hotărăște să vândă și nu mai este atât de atractivă. Problema care apare este că uh, dacă apar uh, probleme, din păcate, ele nu dispar și de multe ori atunci când e vorba de supervizarea băncilor, dacă lucrurile nu se rezolvă la timp, problemele mici se transformă în probleme mari. E vorba aici de a ajunge la un echilibru și salut orice comentariu sau sugestie pe care mi le puteți trimite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și am să fac și eu câteva comentarii Uh, pe conținut. În primul rând, salut voința dumneavoastră de a ne asculta pentru a face schimbări și îmbunătățiri asupra textului, îmbunătățiri care sunt necesare în special pentru a clarifica diferența între pilonul 1 și 2 și pentru a avea un mecanism care să nu fie uh, aplicat în mod uh, automatic, așa cum ați spus-o și dumneavoastră. Pentru că uh, mecanismul uh, de îndeplinire a obligațiilor ar trebui să fie înlăturat, nu pare a fi cel mai potrivit. O abordare specifică pe bancă cred că este necesară și din alt motiv. Pe lângă ce s-a spus legat de piață, Cred că trebuie să evităm un amestec între așteptări foarte rigide și lipsă de claritate uh, legată de situația specifică a portofoliului unei bănci. Pentru că, așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, trebuie să se curețe uh, bilanțul băncilor și este un lucru Uh, greu de făcut, însă un lucru sunt pierderile care pot, pot fi minimizate și uh, un alt lucru este deteriorarea valorii uh, activelor. Toată lumea recunoaște că uh, MF1 nu uh, este uh, neapărat soluția optimă și practic se menține valoarea sub valoarea economică reală și practic se cumpără la o valoare mai mică decât cea reală. Deci, cred că am putea găsi o abordare specifică pe bancă care să ne ajute, în primul rând, să rezolvăm problema creditelor neperformante, și uh, aceasta trebuie separată în două, creditele din trecut și cele care probabil că pe viitor nu vor fi uh, plătite. De asemenea, pierderile uh, structurale care trebuie restructurate și trebuie să fie mai rezonabile. Există categorii diferite de credite, credite garantate sau negarantate, așa cum s-a menționat aici și de această diferențiere trebuie să țină cont. Un alt element este cel uh, referitor la uh, FS9, criteriul de contabilitate, pentru că știm foarte bine că uh, toată lumea vrea să aibă o perioadă de phase-in de 5 ani. Acum însă se spune că la etapa 3, la nivelul activelor, trebuie să se facă evaluarea în funcție de fluxul de bani previzibil. Deci, mai mult decât zero, oricum. Practic, facem aici, fără phase-in, un lucru care depășește un principiu de contabilitate care uh, impune cerințe atât de uh, mari încât va trebui să se aplice phase-in-ul peste 5 ani. Bineînțeles, nu trebuie să uh, împiedicăm consolidarea bancară și trebuie să facem și diferența între planurile de politică industrială și politica de supervizare. Pentru că suntem o economie de piață, suntem în Uniunea Europeană, nu în Uniunea Sovietică, deci piața trebuie să uh, funcționeze Mecanismul de supraveghere trebuie să-și impună regulile, bineînțeles ar putea avea o preferință pentru un model sau altul, însă până la urmă totul depinde de forțele de pe piață și o utilizare eficientă a puterilor de reglementare pentru a permite o funcționare eficientă a pieței, incluzând aici, așa cum ați spus foarte bine, și uh, înlăturarea obstacolelor, în special la nivelul statelor membre, pentru a uh, spori posibilitățile și la nivel transfrontalier. În felul acesta putem avea un sistem bancar diversificat. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, autoritatea de supraveghere dorește să evite pierderi inutile și uh, deteriorarea valorii pe piața băncilor. Salut de asemenea uh, această diferență și este important să existe un dialog între noi, un dialog deschis. Există uh, diferențe între categoriile de uh, credite neperformante, de exemplu cele care probabil nu vor fi plătite și acele așa numite past due, și aceasta ar putea crea dificultăți uh, suplimentare. Însă, uh, bineînțeles, există și diferențe specifice pe țară. Categorii pentru uh, credite, e clar că trebuie să existe la nivelul companiilor, IMM-urilor, persoane fizice și așa mai departe. Am identificat chiar în anumite țări unde există foarte multe credite neperformante, persoane care pot plăti, dar nu plătesc pentru că văd că alții nu plătesc și atunci nu-și dau seama de ce ar trebui să plătească ei. Deci e vorba de așa numiții neplătitori strategici, să le spunem, strategic uh, defaulters. Deci aceasta ar fi o prima acțiune pe care trebuie să o facem. Și un alt obiectiv este cel referitor la persoanele fizice uh, care au, de exemplu, credite ipotecare. În ceea ce privește sistemul IFRS, uh, este foarte exigent, însă schimbarea a prevederilor pentru a acoperi datoriile sau pierderile care există deja, care au fost acumulate, deci având o atitudine prociclică. Acum însă schimbarea se face către pierderile așteptate pe viitor, care sunt calculate pentru a evalua valorile și activele băncii însă trebuie să ne asigurăm că acest calcul al pierderilor uh, uh, previzibile este făcut corect. Și există bănci, de exemplu, care subestimează pierderile uh, previzibile. În această situație se poate prea bine întâmpla ca uh, sistemul de audit să nu dea rezultatele scontate, deci să nu ajungă la niște prevederi uh, bune și eficiente. Se întâmplă mm, nu doar în Europa, ci peste tot, în uh, multe țări importante. Există însă posibilitatea de a spune, ok, acestea sunt standardele de contabilitate, însă, pe de altă parte, există posibilitatea de a introduce și niște reguli prudențiale suplimentare. De altfel, există mai multe state membre care au implementat deja acest sistem în Europa. Și aceste țări uh, s-au descurcat destul de bine, de altfel, în timpul crizei. Vor exista, prin urmare, întotdeauna astfel de reguli prudențiale, care însă uh, vor scădea prin implementarea IFRS 9, pentru că aceste uh, măsuri vor fi luate mai devreme, mai din timp. Bineînțeles, uh, vom vedea până la urmă ce măsuri uh, vom impune în textul final. Ne vom asigura că vom ține cont și de decizia uh, Parlamentului și de diversele prevederi din IFRS 9 și partea prudențială. Există partea de contabilitate și, pe de altă parte, fațeta prudențială și această parte prudențială se referă la uh, portofoliul de credite. Ideea este să fim uh, întotdeauna siguri în ceea ce facem. Și, așa cum spuneați, domnule președinte, la creditele neperformante așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră și le vom analiza cu foarte mare atenție. Mulțumesc foarte mult! A fost o dezbatere foarte utilă, pozitivă. De aceea vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru comentariul pe care l-ați făcut, spunându-ne că așteptați uh, sugestii de la Parlament, că veți ține cont de ce s-a spus astăzi, inclusiv uh, avizul juridic uh, pe care l-a dat Parlamentul și că vom lucra împreună pentru a îmbunătăți acest text și pentru a avea un text mai bun. Asta ne dorim cu toții și uh, sperăm să avem uh, un text echilibrat și bine redactat pentru creditele neperformante. Vă mulțumesc încă o dată. Am înțeles foarte bine și data uh, intrării în vigoare, care este foarte importantă pentru operatorii de pe piață și mi se pare rezonabil să avem date diferite de intrare în vigoare. Bineînțeles, sunt și elemente care ar putea fi îmbunătățite pentru a ține cont de specificitatea fiecărei bănci și de uh, aplicarea neautomată a acestui mecanism. Vă mulțumesc foarte mult! So, dear colleagues, we move to uh, bank next point. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Rămânem în continuare în domeniul bancar, Uniunea Bancară, raportul pe anul 2017, o prima analiză a raportului. Raportorul este domnul Sander Lunes. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a face trecerea între doamna Nui și acest raport, așa cum ați spus și în concluziile dumneavoastră. Avem avizul juridic în ceea ce privește uh, adendumul uh, prevăzut și cred că discuțiile legate de mandat, uh, de BCE și de cât de departe pot ajunge sunt extrem de importante. Uh, eu sunt foarte atent la aceste chestiuni, uh, sunt foarte importante pentru mine și cred că am putea avea aceeași dezbatere în ceea ce privește legalitatea acțiunilor BCE-ului și pe alte domenii. În ceea ce privește raportul de astăzi, câteva cuvinte pe scurt. Am încercat să nu mi prezint uh, propria părere personală, Am încercat să fiu cât de imparțial uh, cu putință, să avem un raport neutru și tocmai de aceea de multe ori în raport veți regăsi cuvinte precum ia notă de și așa mai departe. În anumite puncte uh, sunt uh, și oarecum uh, vag, nu sunt prea precis uh, pentru a ține cont și de munca care este în curs acum și aceasta și pentru că contez pe intervenția colegilor pentru a preciza lucrurile. Dacă ținem cont de tot ce s-a întâmplat uh, în ultimul an, în 2017. Raportul este structurat ca și în anii precedenți, deci avem trei părți mari, uh, supervizare, rezoluție și uh, garanții pentru depozite. La supervizare se menționează decizia luată de BCE în ceea ce privește anumite Uh, cazuri bancare în 2017, credite neperformante, datorii suverane, uh, licențe pentru bănci fintech, toate acestea pentru a onora munca făcută de colega noastră Cora Van Nisseroy, care acum a preluat uh, responsabilitatea în calitate de ministru în țările de jos. A doua parte, referitoare la rezoluție, Uh, facem câteva comentarii legate de cazul Banco Popular. Cred că ar fi foarte interesant să avem o dezbatere pe această temă și acum, la nivel general, cred că n-ar trebui să evităm o discuție pe o astfel de temă, pentru că am văzut că cadrul actual a fost deja testat și Parlamentul ar trebui să se pronunțe și în legătură cu deciziile care au fost luate. Și pe partea de rezoluție există problema ajutorului de stat în general, uh, a recapitalizării uh, din motive de uh, precauție sau prudențiale și așa mai departe. Ultima parte, garantarea depozitelor. Sunt raportor din umbră și pentru raportul EDIS. Mă centrez aici în special pe sistemul de garantare a depozitelor Am încercat să fac oarecum ce s-a făcut și anul trecut, să fac referință la munca în curs din comisia noastră și să ținem cont și de munca colegii noastre, Esther de Lange, și cred că dezbaterea principală trebuie să se facă în contextul raportului EDIS. Pe de altă parte, un ultim comentariu, sunt câteva date care vor fi corectate pentru că nu sunt actualizate. Acum avem niște date mai recente, dar deci asta nu este o problemă neapărat de conținut, dar vom ține cont și de ea. Aștept acum uh, comentariile colegilor și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și acum raportorii din umbră din partea grupului PP, doamna Hubner. Se aude nimic din sală. Deși doamna vorbește la microfon, nu se aude nimic. direction. So if you Acum funcționează. So let's hope this... Sperăm atunci că aceasta va funcționa. Aș dori să mai repet că apreciez foarte mult că domnul Luna s-a decis să continuă structura generală a raportului, așa cum am uh, început cu raportul lui Roberto și apoi cu al meu, așa cum este bine pentru ca să fim consecvenți și pentru obiectivul pe care îl avem, care este îmbunătățirea felului în care funcționează Uniunea Bancară. Avem puncte principale care sunt cunoscute tuturor, foarte multe o să semene cu cele de anul trecut, însă pe unele puncte nu este o surpriză că vom avea și păreri diferite. Eu însă mă bucur foarte mult că vom putea discuta despre ele. Consider că anul acesta, spre deosebire sau dincolo de aspectele tradiționale pe care le-am avut până acum, avem pentru prima dată posibilitatea de a face o evaluare cu privire la prima rezoluție, la primele cazuri de rezoluție și am discutat deja câteva cazuri în această comisie pe care putem să le analizăm mai bine acum și care dau indicații despre felul cum funcționează Uniunea Bancară. În ceea ce privește partea de supraveghere, aș dori să ne concentrăm mai mult pe supravegherea bancară ca atare, aspecte precum funcționarea SSM-ului și aici eu cred că știm deja astăzi că am putea să ne inspirăm din raportul Comisiei din octombrie pentru că eu zic că acolo este făcută o evaluare foarte bună, foarte detaliată. Chiar dacă în general, raportul acesta e foarte bun. Mai sunt aspecte de detaliu pe care am putea să le îmbunătățim și cred că merită prin recomandările noastre să facem aceste modificări. Sper de asemenea și să se mențină spiritul textului care până acum era foarte țintit să nu ne pierdem în aspecte care nu țin de fapt de supravegherea bancară și apreciez foarte mult ceea ce a spus Sander înainte, să ne ținem de principiul că nu vrem să împiedicăm în nicio, nu vrem să anticipăm în niciun fel discuții legislative, mai ales în legătură cu pachetul bancar și nu numai în legătură cu EDIS. După părerea mea, recomandările pe punctele care încă nu s-au rezolvat în anumite dosare ar trebui să ne facă să rămânem cât se poate de general în declarațiile pe care le facem aici. În legătură cu cazurile recente, abordarea mea ar fi să încercăm să folosim plus valoarea lecțiilor pe care le-am învățat pentru viitor. Experiențele care au decurs anul trecut, eu zic că merită să fie analizate, mai ales când e vorba de o articulare mai bună între rezoluție și insolvenții și nevoia de armonizare a legislației insolvenții și uh, nevoia de revizuire a comunicărilor despre ajutoarele de stat și alte puncte care țin de împărtășirea informațiilor uh, între instituții. Cred că o să găsim însă o cale bună pentru a trage învățămintele din experiențele anterioare. Apoi mai este o chestiune și anume faptul că suntem la mijlocul perioadei în uh, Uniunea Bancară, avem încă elemente care lipsesc, trebuie să îmbunătățim ceea ce funcționează deja și cred și că trebuie să se înțeleagă nevoia de urgență în acționarea în domeniul Uniunii Bancare și în raport să reiasă așa ceva. Cred că ar trebui să nu dezechilibrăm raportul și deci să nu ne fie frică să arătăm și care sunt uh, concluziile pozitive pe care le-am constatat în legătură cu Uniunea Bancară și în legătură cu acest bloc mare de reforme în cadrul Uniunii Economice și Monetare pe care îl uh, numim până la urmă reforma instituțiilor din Uniunea Bancară. Mulțumesc foarte mult! Marie Delvaux are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând raportorului pentru întocmirea raportului și pentru intervenția pe care tocmai a terminat-o. Eu cred că spiritul constructiv în care am lucrat va rămâne un spirit pozitiv pentru finalizarea raportului. Vreau să fac două remarci la început. Salut, în primul rând, continuitatea cu rapoartele anterioare 2015 și 2016, pentru că e vorba de recomandări care urmează recomandările făcute în anii trecuți, evaluarea progreselor și a non-progreselor, ale non-progreselor care sunt în joc și um, să ar fi bine să reluăm o structură pe trei capitole, care, un lucru care dă vizibilitate mai mare. Apoi trebuie să ne gândim dacă au existat evenimente importante care s-au întâmplat în anul trecut și să vedem dacă aceste evenimente au fost tratate într-o manieră satisfăcătoare sau măcar pozitivă de către legislator. Pentru ca să mai revin concret la raport, aș vrea să-mi exprim totuși surpriza în fața considerentelor, care mie mi se par foarte negative. Fără să vreau să neg problemele, eu cred că pentru ca să putem fi credibili, trebuie și să menționăm progresele care au fost realizate, chiar dacă nu au fost suficiente. Capitolul despre supraveghere, eu cred că va fi foarte util să-l completăm. Mm, apoi mai sunt alte elemente de supraveghere, cum ar fi gestiunea și guvernanța, funcționarea gesteurilor, gesteurilor și uh, relația dintre diferitele uh, cibersecuritate, fintech și rapoartele prudențiale. Nu este posibil să tratăm toate problemele acestea în modelul pe care îl avem uh, în, deja obligatoriu. În ceea ce privește capitolul pe rezoluții, va fi foarte important. Anul acesta am avut deja primele rezoluții care deja aduc cu sine multe întrebări despre rezoluția în sine, despre declanșarea sa, valoarea băncii înainte și după rezoluție, despre proceduri, mai precis despre comunicarea dintre autorități, autoritățile naționale, dar și comunicarea cu autoritățile din alte state membre în sistemul bancar care este afectată de rezoluția unei bănci în altă țară, de exemplu. Apoi trebuie să ne punem întrebări despre consecințele rezoluției, ce efect poate să aibă o astfel de rezoluție pe structura unei țări, oare e vorba de un efect uh, de dorit sau nu. Poate că a fost prea târziu și n-ar trebui să tragem concluzii pripite, dar eu zic că deja putem să tragem anumite concluzii din cazul Banco Popular din Spania și acesta n-ar putea ajuta în demersurile viitoare. Și ultimul capitol, EDIS, Sistemul European de Asigurare a Depozitelor, eu cred că putem să constatăm că nu avem o garanție a depozitelor europene și atâta timp când nu o avem, uh, Europa nu e finalizată. Mai sunt și alte elemente care lipsesc, dar acesta e unul din pilonii în Uniunii Europene și eu aș urma cu drag regula pe care am stabilit anul trecut, și anume de a nu încerca să găsim compromisuri rapide pe dosarele legislative care sunt complexe și sunt tratate foarte competent de către colegii care se ocupă de aceste dosare. Acestea fiind spuse, Mă bucur de colaborarea care va urma și sper că va da roade pentru ca raportul nostru să fie util. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Mulțumesc. Domnul Tremoza de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în numele lui Thierry Cornier, care nu este astăzi aici. Domnul Cornier consideră că raportul uh, pe care l-a scris colegul Sander Lunes este un punct de plecare foarte bun. Dânsul consideră că raportul poate să fie un punct de plecare pentru a permite contribuții ulterioare. Domnul Cornier consideră și că, în primul rând, ar vrea să vadă o recunoaștere în raport a pozitiv, punctelor pozitive pe care le-a adus Uniunea Bancară. Desigur că dânsul e de, de, deschis să des, discute și despre felul în care poate să fie făcută anumită îmbunătățire la structură, dar ar vrea să vadă și un mesaj din partea Parlamentului European. Dânsul consideră că Uniunea Bancară este un pilon important al uh, Uniunii Economice și Monetare. Domnul Cornie este în favoarea unui al treilea pilon de uh, depozitare a asigurărilor și dânsul crede că pentru ca să se poată întâmpla acest lucru e nevoie de încredere și condiționalități. Domnul Cornie are de asemenea anumite îngrijorări în aliniatul 8, 9 și 10 și cred că va avea timp în negocieri să discute despre acestea. Domnul Cornie are de asemenea impresia că pentru creditele non-performante, ca să poată fi abordate, nu trebuie să avem o abordare strict națională. Nu e o problemă strict națională, deci trebuie să încercăm să găsim o soluție de alt gen. Și în final, domnul Cornie salută faptul că e nevoie de mai multă transparență și comunicare, așa cum spune raportul. Spune dânsul și că referirile la cibersecuritate și Brexit lipsesc în raport și ar fi bine să le introducem. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe domnul Viegas nu-l văd în sală, nici pe doamna Urtasun. Dar văd pe domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului pentru raport. Avem o poziție politică noi însă destul de îndepărtată de dânsul pentru că abordarea de bază pentru noi nu este aceeași. Nu suntem de acord cu îngrijorarea pe care ați exprimat-o dumneavoastră despre creditele neonperformante. Noi credem că există o vigilență din partea BCE, avem un sistem unic și asimetrii destule încât uh, să poată să, se, să gestioneze aspecte legate de economia reală și uh, de cerințele de capital pentru bănci, care la rândul său generează o creștere a uh, cererii și inflația de asemenea joacă un rol aici, dar că nu se abordează în raportul acesta problema legată de um, activele de nivel 3, care sunt foarte lichide, așa cum au zis-o și, um, a zis-o și doamna Anui înainte, trebuie să ținem cont de aceste lucruri reale, pentru că există multe poziții speculative, iar piețele sunt de multe ori foarte pozitive față de ele și în, în cazul unei crize pot să vă asigur că, de exemplu, titlurile nelichide care sunt um, foarte des între schimbate pe piețe vor crea riscuri sistemice pe băncile noastre și cu sistemul pe care îl facem distrugem sistemul bancar tradițional pentru ca să dăm uh, undă verde băncilor de speculă. Eu zic că e un lucru foarte periculos care inversează ciclul economic și ar crea probleme foarte mari. Poate ați putea măcar în raport să puneți un frază în această direcție pentru ca să ne punem de acord eventual pe o abordare mai puțin controversată. În legătură cu poziția Parlamentului împotriva andendumului pe care ni l-a prezentat și serviciul legal, mi-ar uh, fi plăcut ca și în raport să regăsim ceva despre el pentru a identifica tocmai competențele sistemului de supraveghere al uh, BCE și uh, al uh, autorității de supraveghere a Parlamentului în legătură cu rezoluția noi suntem din nou împotrivă pentru că considerăm că nu s-a făcut un pas esențial înainte în ceea ce este Uniunea Bancară. Avem conceptul de bancă universală, nu s-a făcut separarea bancară cum trebuie. Deci există bănci care fac atât credite cât și activități uh, financiare, sunt, uh, um, nu sunt bine separate și de aceea aceasta aduce probleme cu sine pentru piața respectivă și pentru cei care coordonează piața bancară, dar și pentru uh, cei care contribuie la ea și pentru cei care după aceea trebuie să salveze băncile care sunt expuse la un risc financiar superior. Eu zic că ar trebui făcută o separare mult mai clară pentru că, de exemplu, un investitor, un contribuitor uh, nu, nu, nu trebuie să contribuie până la urmă la activități speculative. Apoi, ajutoarele de stat uh, pentru noi nu sunt garantate condițiile de echitate între statele membre. Statele membre au utilizat diferite fonduri, miliarde de euro din fonduri publice pentru a ajuta sistemul bancar, pentru ca să îndeplinească anumite condiții care țineau de multe ori și de NPL-uri și n-a fost întotdeauna foarte clar uh, legislația. Din 2008 în 2011 s-au folosit sute de mii în sistemul german, francez, olandez și în Italia, în același timp, nu s-a făcut același lucru și acum avem dificultăți. Însă, în același timp, cred că trebuie să gestionăm mai bine și mai transparent situația aceasta diferită. Deci, să identificăm uh, asimetria și în al, uh, în al doilea pilon trebuie să încercăm să creăm o protecție a celor care economisesc fonduri ai uh, clienților ar fi o soluție eventual să facem apel la Constituția uh, fiecărui stat, de exemplu al Italiei, care spune că mm, statul trebuie să protejeze economiile unui client. În cazul unei crize, economia trebuie să fie protejată trebuie să fie protejate și uh, nu trebuie să creeze probleme sistemului bancar. Sperăm să colaborăm bine cu raportorul și să putem eventual găsi anumite soluții ca să ne introducem unele din uh, punctele noastre. Știu că sunt foarte diferite de ale noastre, dar poate că am putea să găsim o variantă de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ENF, domnul Anemanț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o înlocuiesc pe doamna Campoleze și care își cere scuze că nu este aici. Eu aș saluta ca sistemul să funcționeze mai bine și mi-ar fi plăcut de aceea să avem și noi odată raportor. Probabil că din nou Pervonș Berez o să fie promovată și se va pune mână-mână cu PP-ul, cu siguranță, Însă, un lucru pentru care nu regret că nu avem raportul este că raportul domnului Lonest, care zicea că trebuie să fie un raport uh, echitabil și foarte neutru, nu prea face acest lucru. Există aici anumite fraze, spune că el constată, că el salută, dar nu cere nimic până la urmă. Salută uh, actele delegate prezentate de comisie, dar eu cred că am fi putut aștepta de la dânsul și de la partidul dumnealui mai multe. Anumite puncte însă am putea să mai le specificăm. De exemplu, constată sau ia la cunoștință, zice aici, că BCE-ul, Banco Popular și alții nu știu ce fac, scrie aici, spune vorbitorul, dar nu există nicio critică față de ei. Iar doamna Nui a vorbit de interesul public, e foarte frumos, Banca Italiană, Banco Populare, Divicenza sau Veneto Banca ar fi avut altă soartă, dar a venit repede ajutorul de stat și deja lucrurile s-au îmbunătățit. pentru ajutorul de stat, eu cel puțin aș fi ajuns la altă concluzie decât raportorul. E clar că e un paradox și poate că s-ar fi putut face mai multe critici aici. Mi se pare că e evident uh, tratamentul uh, inegal. Apoi Montepaschi, activitatea BCE în cadrul recapitalizării prudențiale. Ce să zic aici? Raportul e din 20 20, 20 octombrie, iar în 25 octombrie Banca era din nou la bursă, deși pierdea bani în Munte de Paschi. Și e clar că există o neconcordanță. Un miliard de euro lipsesc de undeva. Nu avem încredere în mecanismele de supraveghere. Aceasta este ideea pe care vrem să o transmitem, nici cele din Italia, nici din Uniunea Europeană. Asta este ce ar trebui să subliniem. Iar uh, creditele mm, neperformante, am avut-o și în raportul Höckmark, am fost foarte entuziasmați atunci și în Parlament am avut o majoritate, am zis că trebuie să existe o soluție europeană pentru creditele neperformante iar partidul domnului Lunes a votat împotrivă ECR-ul. Bun. Foarte bine, dar n-ar fi rău atunci măcar dacă raportorul ar putea să pună măcar o virgulă undeva și o paranteză eventual în jurul nevoii unei soluții europene. Sunt băncile ca atare care poartă responsabilitatea până la urmă. O soluție europeană din raportul Höckmark, de care se vorbea acolo, nu pare să se bucure decât de aplauze, dar domnul Lunes consideră că este vorba de o explicație secundară pentru situația în care ne aflăm. Se vorbește după aceea și de euroobligațiuni. Ia notă, din nou citez, de activitatea comisiei și faptul că un raportor de la ECR, care propune așa ceva, arată că e într-adevăr o revoluție solidară. Vom avea o uniune fiscală, înseamnă. Ar trebui să putem totuși să notăm pe hârtie anumite puncte care sunt și eurocritice. Apoi se spune că protecția creditelor este necesară, dar nu este suficient ceea ce scrie aici în raport. Eu zic că ar trebui să fim mult mai duri pe subiect. O să așteptăm să vedem care este versiunea finală a raportului, dar e foarte important totuși să subliniem sistemele de uh, protecție a depozitelor și să vedem cum sunt ele organizate. Mi se pare foarte greu să raportăm, să facem un raport ca acesta, mai ales așa de general. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Coburn acum. Ah. Thank you, senior presidente. Um, Madam no Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Nui a spus că economia merge bine. Eu nu sunt foarte sigur că așa este. După mulți ani pe piața uh, titlurilor, cred că lucrurile nu sunt chiar așa de bune și că câteodată chiar merg pe dos decât spune doamna și am și dovezi. Un lucru care mă îngrijorează este politica aceasta paușală care dorește să fie aplicată. E o problemă fundamentală a Uniunii Europene de a încerca să găsească o singură soluție pentru tot. Și acesta este și unul din motivele pentru care iese Marea Britanie. Pentru că nu întotdeauna o soluție e bună pentru toată lumea și creează foarte multe situații neplăcute, chiar și cu efecte de domino catastrofale. Dacă, de exemplu, unul pleacă, pleacă toți. În ceea ce privește creditele non-performante, nu pare să existe un studiu de impact, ceea ce mie mi se pare foarte îngrijorător. Dacă nu găsim un sistem de evaluare a riscului bancar în Uniunea Europeană în general și pentru economiile din Uniunea Europeană în general. Acestea sunt îngrijorările mele, mi se pare că greșim. Thank you. Mulțumesc. Nu mai văd alte comentarii pentru Catch Domnul Lunas. A very broad uh, response. Many thanks for all this. Mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile primite. Așteptăm cu interes amendamentele dumneavoastră. Și pe mine mă interesează să introduc un set de amendamente unde arăta care este stadiul discuțiilor în interiorul Parlamentului European. Acum pentru domnul Anemant. Sigur că pot introduce amendamente, însă ceea ce privește modificările propuse de dumneavoastră după discuțiile cu ENF, nu vă pot uh, spune decât să fiți activi. În unele dosare succesul e mai mare, în altele mai mic. dar oricum mă bucur să primesc și amendamentele din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Calendarul este așadar următorul. Votul Termenul de depunere a amendamentelor este 22 noiembrie Amendamentele se vor discuta pe 7 decembrie. Votul în uh, Comisia Econ este prevăzut pentru 24 sau 25 ianuarie. Scopul ar fi acela de a ajunge în plenară pe 2 februarie. Mulțumesc uh, raportului și trecem acum Mulțumesc și raportorului din umbră, evident, și tuturor celor care au contribuit la dezbatere și acum Trecem la raportul anual în ceea ce privește mm, competitivitatea. Raportul nostru este domnul Tremoza. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Stimați reprezentanții ai Comisiei, este a doua oară când sunt raportor pe acest uh, raport privind uh, competitivitatea și am fost în trecut și raportor din umbră de mai multe ori. Aș dori am vrut să realizez acest raport, pentru că este o bună ocazie să discutăm multe chestiuni importante cu care ne ocupăm în această comisie. Sunt perfect conștient de faptul că este un raport din proprie inițiativă și că nu este un legislativ. Cred așadar că cel mai bun mesaj pe care îl putem transmite cetățenilor și comisiei este să ajungem la o majoritate cât mai amplă în plen. Dacă toată lumea a dat dovadă de flexibilitate și pragmatism, putem face acest lucru pentru a avea din nou un mandat democratic da, puternic și un consens între principalele forțe politice. Și ne concentrăm pe un număr de priorități pe care le transmitem Comisiei pentru anul viitor. Am să încerc să mă concentrez asupra câtorva chestiuni pe care le-am uh, prevăzut în raport. Așa ca și în anii precedenți, solicit din nou uh, Comisiei să pună la dispoziție suficiente, suficient personal și suficient bani pentru Direcția Generală pentru Concurență, Digi Competition, pentru că aici au de-a face cu uh, actori globali, giganți globali și este nevoie de specialiști, ingineri high-tech pentru a aborda anumite dosare care țin de pildă de economie digitală. Mai ales în anii precedenți a fost cazul. Și putem susține o astfel de cerere, nu? De asemenea, cred că Comisia ar trebui să se asigure că autoritățile naționale competente sunt de asemenea dotate de resursele financiare și de personal necesare pentru a le garanta independența în statul membru. Cred că ar trebui să cădem de acord cel puțin asupra acestui punct, pentru că dacă nu, activitatea care se desfășoară uh, la nivel european poate compensa ce se întâmplă la nivel național. În ceea ce privește echitatea fiscală, eu sunt uh, în favoarea unei concurențe și la nivel fiscal, însă cred că ar trebui să cădem de acord asupra faptului că toți uh, participanții pe piață ar trebui să-și uh, plătească cota care le revine. Trebuie să analizăm ce se întâmplă, de exemplu, în cam, cazul Amazon în Luxemburg, de pildă ca ultim exemplu, nu? Deschid dezbaterea în această privință, înțelegând că politicile fiscale țin de prerogative naționale, dar haideți să avem o dezbatere și în această privință, în ceea ce privește Google. Avem o decizie a Comisiei platforma de comparare a prețurilor a Google a fost declarată ilegală și acum trebuie să îndeplinească anumite obligații specifice. Deci este un fapt acest lucru. De asemenea, solicit comisiei să intervină și în alte sectoare, precum căutările în ceea ce privește călătoriile, unde iarăși Google și uh, face abuz de poziția sa dominantă și de asemenea invit Comisia să încheie și uh, investigația în ceea ce privește Android. De asemenea, invit Comisia și uh, directorul Android să participe la o audiere organizată în comun de Econ și IMCO și o dezbatere care cred că ar fi foarte interesantă și ar putea fi urmărită de toți cetățenii europeni, ar uh, suscita un mare interes și ne-ar putea oferi mai multă transparență în această privință, pentru că vorbim de uh, amenzi uriașe, cazuri foarte importante și cred că acest lucru ar putea fi de asemenea un mesaj important dacă și alți colegi uh, împărtășesc această idee de a avea o dezbatere în acest Parlament. În ceea ce privește aviația, solicit Comisiei să aplice regulile care privesc ajutorul de stat în mod uniform pentru toate liniile aeriene europene. Pentru că avem cazurile actuale care privesc al Italia și al Berlin, ar trebui să dezbatem și acest lucru și să avem în vedere și această posibilitate. Și de asemenea salut și revizuirea regulamentului 868 pe 2004 în ceea ce privește garantarea unei concurențe uh, echitabile și eliminarea practicilor neloiale. Este important pentru că eu cred că transparența uh, și, de asemenea, condițiile egale garantează uh, un, um, o piață pe care toți să beneficieze de aceleași condiții. De asemenea, atunci ar trebui să putem face o analiză de cost-beneficiu când este vorba de investiții publice. De asemenea, invit Comisia să vină și cu o listă așa numitelor uh, aeroporturi fantomă. Știți că a existat o comunicare în această privință și s-a tot discutat de ele și ar fi interesul tuturor cetățenilor europeni să avem această listă și știm că Comisia are informații în această privință. Iar în sectorul agricol ar fi interesant să invităm Comisia să investigheze cum anume lipsa concurenței pe anumite părți ale lanțului de valoare de furnizare alimentară subminează concurența și este în detrimentul producătorilor agricoli. Asta ca sinteză a principalor puncte a raportului meu și evident că vă stau la dispoziție Mulțumesc foarte mult. Acum din partea PP, raportor în umbră, domnul Stolojan. Thank you, Mr. President. Um, what can I... Mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să spun? Dacă ne uităm la activitatea Comisiei Europene în domeniul concurenței, putem spune fără ezitare că Face o treabă foarte bună. Și poate că anul acesta, raportul anual privind concurența ar trebui să fie mult mai scurt uh, în comparație cu alți ani. Eu cred că raportorul a făcut treabă foarte bună. De asemenea, apreciez uh, eforturile făcute pentru susținerea independenței Comisiei și pentru cea a autorităților naționale, tot din domeniul concurenței. Și acest lucru um, se poate face numai, așa cum spunea și raportorul, prin asigurarea resurselor umane, resurselor financiare, de care au nevoie aceste autorități. Apreciez de asemenea și contactul periodic uh, dintre comisarii care răspund de concurență și comisiile din Parlamentul European, cu Comisia noastră Econ și cu Parlamentul în general. De asemenea, cred că e bine să menționăm aceste investigații detaliate legate de practici neloiale în ceea ce privește avantajele fiscale. Luăm notă de faptul că și regulile de stat trebuie să se aplice și uh, derogărilor uh, fiscale, la fel cum se aplică în toate celelalte domenii. Și, de asemenea, apare aici și problema recuperării ajutorilor de stat uh, incompatibile acordate. Am anumite totuși preocupări aici și aș dori să am o reacție a reprezentanților Comisiei Europene. E vorba aici, în primul rând, și mă refer la proiectul de raport aici. Aici apare o propunere de a stabili un termen țintă pentru investigațiile antitrust ca în cazul altor măsuri formale, în cazul investigațiilor antimonopol. Aș dori să am părerea Comisiei Europene cu privire la această solicitare pe care a formulat-o raportorul în proiectul său de raport. În raport mai figurează și o propunere ca și Comisia Europeană să efectueze studii cu privire la concentrarea de pe piața bancară în urma crizei financiare. Pare că este o idee bună. Ah, dar situația este diferită în uh, statele membre. În România, de pildă, avem prea multe bănci iar procesul de concentrare prin uh, fuziune și achiziție e în curs de desfășurare. În altele din statele membre, cred că concentrarea băncilor e un lucru bun. Tot acest proces de concentrare a băncilor se efectuează sub supravegherea unei autorități uh, din domeniul concurenței din aceste țări. Aș dori de asemenea să știu și care este părerea Comisiei Europene vis-a-vis -vis de această propunere. Mai am alte două chestiuni care toată Comisia Europeană țin în ceea ce privește transparența. Există o regulă obligatorie, cum că pentru fiecare acordare de ajutor de stat de peste jumătate de milion de euro, există obligația în aceste state membre să transparentizeze acest uh, proces, adică să ofere informația publică. Întrebarea mea este dacă jumate de milion de euro nu este prea mult. Poate pentru că țările bogate această limită este prea ridicată, dar pentru alte state membre poate că s-ar impune un uh, prag mai scăzut. Un ultim punct la care aș dori să mă refer. Comisia Europeană a blocat fuziunea dintre bursa din Germania, Deutsche Börse și London Stock Exchange. Întrebarea mea acum este dacă această decizie de blocare a fost luată înainte de Brexit? Are Brexitul vreun impact asupra acestei decizii? Pentru că după decizia de Brexit. Dar după Brexit, uh, consideră Comisia Europeană că această decizie e în continuare cea corectă? Mulțumesc foarte mult! Alfred Zana, aș dori să încep prin a, a um, vă felicita pentru raportor, care este, care este un raport foarte focusat. Sigur că am putea discuta un cadru de politici mai bun pentru viitor, dar în esență sunt de acord cu opiniile exprimate, în special atunci când este vorba de ajutorul de stat. S-a spus deja în enumărate rânduri că nu există o abordare care să se potrivească tuturor necesităților și trebuie să subliniem că intervenția statelor de multe ori este necesară, în special atunci când este vorba de furnizare de servicii de interes economic general. În acest context, ajutorul de stat în sectoarele transporturilor și energiei uh, trebuie menționate, în special în situația actuală prin care traversează Europa, unde există voință politică către o tranziție, către o furnizare mai curată a energiei și, de asemenea, un sistem mai curat de transport. În contextul transporturilor, ajutoarele de stat pentru linii aeriene uh, sunt menționate mai degrabă neechilibrat în raport. Companiile low cost beneficiază de alte tipuri de ajutoare de stat față de care se plângă celelalte linii. Acestea sunt necesare pentru a menține legăturile către destinații neviabile, deci zone mai puțin populate, pentru a menține locuri de muncă în industrie și aici se există concurență și cu condițiile de muncă proaste pe care companiile low cost le oferă angajaților săi. Și de asemenea, trebuie să nu cont faptul și de condițiile cu care se confruntă liniile aeriene atunci când concurează împotriva celor din afara Europei. De asemenea, trebuie să vorbim aici și de porturi, eh, aeroporturile care sunt necesare pentru competitivitatea unei regiuni, în special în cele mai îndepărtate. Nu putem permite acestor elemente fundamentale să fie la îndemâna pieței, domnule președinte, și în ceea ce privește autoritățile naționale în domeniul concurenței, salutăm abordarea raportorului în această privință, însă dorim să subliniem că conceptul de subsidiaritate ar trebui urmat cu strictețe. Ceea ce privește agenda digitală, Google e în, în lumina reflectoarelor, însă concentrând a ne concentra asupra unei singure companii poate că e ciudat, însă se impune în uh, sfera digitală pentru că dacă nu am face acest lucru este ca și cum am ignora elefantul din încăpere. Trebuie să fim atenți cum intervenim sau nu în această piață delicată dacă vrem să permitem în continuare inovarea în Europa. Sunt însă de acord că durează ceva timp să se termenul până când se ia o decizie duce la incertitudini și poate prejudicia consumatorii. Raportul de asemenea se concentrează și asupra nevoii de a oferi resurse financiare și umane suficiente pentru Digi competiție pentru a face față volumului de muncă în creștere. Este un punct valabil, în special atunci când vorbim de economia digitală. Pentru pentru că aici trebuie să existe o echipă completă de ingineri și specialiști. Acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu restructurarea competențelor. Comisia nu poate să fie judecător și juriu în același timp. Trebuie să existe o distinție organizatorică și operațională între cei care scriu regulile și cei care le execută. În fine, salut solicitarea de a avea o analiză a modului în care lipsa de competiție pe lanțul de furnizare a alimentelor afectează viabilitatea producătorilor agricoli și prețurile. Și acest lucru trebuie privit uh, din perspectiva micilor fermieri care sunt uh, aproape o specie pe cale de dispariție pe piețele noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Sandra Lunes are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc lui Ramon Tremosa, prietenul nostru foarte bun. Mă bucur foarte mult de dialogul pe care o să-l avem pe baza dosarului. Știți că oamenii din Catalonia doresc dialogul, libertatea de exprimare, libertatea de opinie și în toate cazurile și în cazurile competiției, concurenței între regiuni, state membre, noi, vechi. Deci mă bucur foarte mult să putem iniția acest dialog cu tine, Ramon. În legătură cu dosarul în sine, aș dori să mă limitez la anumite comentarii. Impozitarea. Cred că e vorba de o competență suverană a statelor membre. Sperăm că va rămâne și pe viitor, va deveni chiar o competență suverană a unor regiuni și state membre. Uh, în acest context aș dori să sugerez raportorului să-și continue țintirea către concurență aici și nu să intre prea mult în aspectele de fiscalitate. Acestea fiind spuse însă, eu sunt de acord cu faptul că uh, un ajutor fiscal selectiv trebuie să fie abordat pentru că trebuie să creăm condiții egale pentru toți pe piața internă. În al doilea rând, eu cred că Parlamentul poate și ar trebui să aibă ceva de zis pe un cadru pentru concurența generală în Uniunea Europeană și uh, știți că prefer că să nu judecăm cazuri în parte, aceasta pentru că consider că ar trebui să respectăm complet independența Digicomp și uh, punerea în aplicare a politicii de concurență a Comisiei. Aș prefera de aceea să fim precauți când e vorba să arătăm cu degetul anumite companii individuale. Știm cu toții care sunt îngrijorările dumneavoastră, mai ales în legătură cu Google Cred că ați menționat de 9 ori în proiectul de raport acest nume și poate că am putea să avem o discuție. Al treilea punct. Având în vedere rolul important al Digi Competition în funcționarea pieței interne, avem aici un punct tradițional chiar. Aș dori să vă cer să realocăm resursele Comisiei către acest directorat general concurență, pentru că ei trebuie să aibă mai multe marjă de manevră să acționeze acolo unde este necesar. Am subliniat de fiecare dată că e nevoie să facem aceasta prin transferul de staff de la DDU-uri, care nu sunt atât de cruciale, și astfel să nu se pună problemă de buget. Un alt element important am putea eventual să adăugăm în raport discuția despre programul Sectoral Corporate Purchase, pentru că cred că acesta are un impact pe concurență pe piețele interne. Ceea ce mă impresionează mai ales este că BCE-ul sau băncile naționale justifică aceste achiziții selective la obligațiunile uh, respective ca fiind uh, separate de ajutoarele de stat. Eu cred că ar trebui totuși să încercăm să reformulăm aici, eu dacă nu voi înainta un amendament și mă bucur oricum pe total că vom putea lucra în spiritul catalan al deschiderii, al dialogului uh, și vom putea ajunge la un răspuns foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, iar acum în numele GUE, Paloma López Bermejo. Agradecerle Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Și eu sunt de acord cu principalele priorități care au fost identificate, lupta împotriva evaziunii fiscale și ancheta abuzurilor făcute de monopolurile digitale precum Google sau Amazon. Deși în ambele cazuri Comisia face progrese, trebuie să ținem cont de faptul că anchetele sunt totuși încete și se realizează doar sub presiuni politice și mass media intense. Și uh, așteptăm o mai mare rapiditate pe viitor și inițiativă din partea Comisiei. Aș vrea totuși să mă centrez acum pe două chestiuni în care politica în domeniul concurenței joacă un rol esențial. În primul rând, agricultura. S-au spus deja câteva lucruri legate de ea. Există aici uh, o consolidare, o concentrare foarte mare a producătorilor de uh, inputuri în uh, agricultură. Am văzut ce s-a întâmplat cu Monsanto, cu Bayer, avem cazuri precum Syngenta, Down, DuPont și așa mai departe. Deci nu ne putem permite ca agricultura să rămână în mâinile multinaționalele, multinaționalelor și zonele rurale să nu mai aibă nimic de spus. Așteptăm o acțiune fermă din partea Comisiei. Pe de altă parte, Comisia a elaborat în ultimii ani foarte multe instrumente pentru a controla prețul la lapte, cereale, carne și așa mai departe. Ar trebui, prin aceste instrumente, să dispună deja de dovezi suficiente pentru a interveni față de cei care fac speculă în detrimentul uh, consumatorilor. În al doilea rând, Comisia ar trebui să revizuiască câteva din deciziile pe care le-a luat în domeniul energiei, pentru a asigura o mai mare coerență și pentru a face tranziția către un model al energiei suveran și durabil. Trebuie să se acționeze împotriva mecanismelor de capacitate supradimensionate care permit importarea de gaze și uh, petrol în mixul energetic și în același timp uh, se acceptă întoarcerea înapoi în sectoare precum uh, cel al energiei regenerabile. Companiile uh, private, de asemenea, uh, impun costuri suplimentare din cauza moratoriului asupra energiei nucleare sau ajutoarelor de stat pentru hidroelectrice. În concluzie, cred că este important să clarificăm faptul că politica în domeniul concurenței trebuie să asigure o bună funcționare a pieței și nu să privatizeze sau să distrugă sectoare productive care funcționează foarte, funcționează foarte bine. Trebuie să criticăm atunci când uh, este cazul în toate sectoarele uh, importante, pentru că politica în domeniul concurenței a avut un uh, rol destul de ambigu și de multe ori a dus la condiții precare de muncă și dumping social și, în același timp, abuzurile marilor companii multinaționale și a monopolurilor trec fără să fie observate. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor. Văd că nu este nimeni în sală. NF-ul? Nu. FDD-ul nu. Atunci uh, la Catch the Eye dorește cineva să intervină? Nu. Mulțumim. Deci dau cuvântul raportorului din nou. Thank you. Just Mulțumesc. Două minute doar din partea mea pentru ca să mulțumesc pentru toate contribuțiile către domnul Stolojan. Ar fi foarte interesant să discutăm cu toții despre viitorul sectorului bancar în Europa, pentru că eu sunt îngrijorat de divergențele pe care le-am observat în ultimii ani. Mi se pare că în unele state membre, în sudul Europei, există o preferință clară ca numai trei actori mari, trei bănci mari să fie operaționale, să opereze, de exemplu, în Spania, cele trei bănci mari – care au acum cam 70% din toate creditele bancare. Aceste bănci devin extrem de sistemice, dacă putem spune așa. Deci dacă una din aceste trei are o problemă pe viitor, toată țara va avea o problemă la credite. Iată de ce mie mi se pare că e mult mai sigur să avem un model ca în Germania, în care avem bănci globale mari, dar pe de altă parte avem și o rețea uh, de sute de mici bănci cu, uh, pentru economiile mici, pentru că, de exemplu, Deutsche Bank a avut probleme în ultimii ani și a reprezentat numai 6% din totalul creditelor în Germania. Deci dacă avem o problemă cu Deutsche Bank, autoritățile germane pot gestiona problema. Iată de ce mie mi-e frică că pe viitor, dacă există asemenea concentrări de putere, băncile uh, mici se vor transforma în bănci mari și după aceea vom avea o diferență de abordare între țările din nord și țările din sud. Și deci vom avea o diferență mare și în ceea ce privește crizele la abordarea lor. Dar vreau să discut cu domnul Stolojan. Știu că domnul Stolojan vine din sectorul acesta și m-ar interesa foarte mult să discut cu dânsul. Cu domnul Sant uh, ar fi o plăcere pentru mine să uh, pot, uh, să pot discuta cu el. Este fostul premier al Maltei a scris o carte foarte interesantă despre zona euro și vorbea despre aspecte europene. Vom a discuta despre rolul sectorului public în secolul 21. Desigur, în transport, în energie, putem să ne punem de acord că uh, în anumite condiții ajutorul de stat e necesar, dar, pe de altă parte, nu poate fi o oportunitate pentru a folosi uh, foarte mulți bani publici pentru a genera și mai multe infrastructură fără să existe o cerere reală din partea sectorului privat, uh, privat sau public, așa cum se întâmplă, de exemplu, în anumite țări care au de trei ori mai multe aeroporturi decât ar avea nevoie. E o discuție foarte interesantă, într-adevăr. Sunt de acord cu opinia dumneavoastră și despre autoritățile naționale de concurență. E o parte din acele servicii publice pe care trebuie să le asigure în general uh, statele. Acum, împreună cu prietenul meu, Sander Lunes, pot să spun că venim din state vechi, care sunt gata pentru comerț și dacă înainte am fost împotriva, istoric împotriva unor, unei rele guvernanțe și a socialismului, uh, noi uh, cred că în ultimii ani am reușit să găsim un consens despre felul în care vedem noi evoluția posibilă a economiei și ne-ar place foarte mult să participăm împreună la discuții. Poate că aveți dreptate că am numit prea mult Google în document și că trebuie să avem grijă cu aceste numiri și arătări cu degetul la companii, dar trebuie să vă amintesc că din 2013 în toate rapoartele care au fost votate de 600 de membri în plenară, uh, a trebuit să punem numele Google uh, în uh, discuție. Sigur că nu-i frumos să numești o țară sau o companie în raport, dar câteodată, dacă avem o majoritate largă, e nevoie să o facem. Desigur, dacă toți membrii vor vota împotrivă și doresc să scot Google ca nume din raport, eu voi accepta ca democrat așa ceva normal. În final, față de Paloma López Bermejo, vreau să spun că sunt de acord cu diagnosticul tău. Ce se întâmplă în sectorul energetic este exact cum ai spus tu. Iată de ce avem nevoie în continuare de atât de mult uh, petrol și gaz din alte țări. Trebuie să, clar, să începem să dezvoltăm alte surse de energie și vreau să-ți amintesc că în Spania, de exemplu, avem de 8 ori mai puțin uh, centrale fotovoltaice ca Germania. Deci, Germania are de 8 ori mai multe centrale fotovoltaice decât Spania. Pentru că Germania a avansat foarte bine în stimularea, facilitarea companiilor mici și mijlocii, companiilor de familie, pentru ca să își dezvolte surse de energie curată, ba chiar familii ca atare, și în unele state membre, în continuare, avem un sistem protecționist, prea mult oligopol și avem anumite state membre care, de acestea de care vorbesc la sfârșit, au și cele mai înalte prețuri la energie. Deci, de fapt, e o distorsionare a concurenței, o eludare a concurenței și creează sărăcie pentru familii. Familii. Vreau să vă mai dau și un exemplu pe orașul Bruxelles, care are vremea pe care o vedeți pe geam. De obicei, majoritatea timpului, anul trecut a, Bruselul a instalat mai multe platforme fotovoltaice decât tot statul spaniol. Deci vă dați seama că Spania, care are mult mai multă energie solară decât Bruselul, este într-o situație foarte înapoiată. Deci Europa produce cifre uimitoare și instituțiile europene ar trebui să facă mult mai multe eforturi și Comisia Europeană la fel. Cred că putem să ne punem de acord însă ușor. Ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu oligopolul și oligopolurile care în continuare există în mai multe sectoare, cum putem să ne asigurăm că piețele rămân deschise, că IMM-urile și fermierii pot să supraviețuiască? Aceasta e o întrebare la care sper să discutăm împreună pentru a găsi un răspuns și mă bucur să colaborăm pentru că să transmitem câteva mesaje Comisiei Europene și pentru ca să putem explica cetățenilor ce facem aici. Domnule Stolojan, aveți cuvântul, nu? Aveți o întrebare? Da, domnule președinte, dacă e cineva de la Comisia Europeană aici, aș vrea să știu care e opinia lor în legătură cu propunerea din raport de a stabili un, un calendar țintă pentru investigația antidumping. Vă rog, care este opinia Comisiei? Antimonopol, îmi ce scuze. Mulțumesc. Aș vrea întâi să-i mulțumesc domnului Tremosa pentru acest raport pe care l-am citit cu mare interes și mulțumim pentru toate remarcile, remarcile făcute de către colegi în dezbatere. În legătură de stabilirea um, termenelor pentru investigațiile antimonopol, Comisia nu este consider, nu consideră că aceasta este cea mai bună manieră de a avansa. Avem câteva instrumente deja care ne permit uh, să ajungem la o decizie mai repede. Încercăm să folosim aceste instrumente cât se poate de bine. Vorbesc aici de folosirea procedurilor de soluționare a litigilor, care de obicei uh, sunt lungi și care ar putea să dureze, să economisească 2 ani și jumătate, e vorba de carteluri, uh, apoi decizii care ar putea să fie folosite mult mai eficient um, care ar putea, prin așadar decizii de angajament, să poată să rezolvioneze problemele mai repede. Aceasta ne-ar permite să creăm și o bază de informații pe un anumit sector și atunci când avem de-a face cu anumite cazuri specifice. În același timp, suntem confruntați cu complexitate deosebită în cazuri uh, de legate de concurență și suntem și legați uh, de respectarea celor mai înalte standarde în legătură cu respectarea dreptului la apărare a diferitelor părți implicate. Iată de ce noi considerăm că stabilirea unor termene nu este neapărat cel mai eficient uh, mod de operare pentru ca să ajungem la decizii rapide și de calitate. Pe de altă parte, pentru a putea accelera investigațiile, ar însemna că ar trebui să ne asigurăm că Digi Competition are resursele necesare și, în acest sens, salutăm susținerea dumneavoastră foarte mult Salutăm și susținerea Parlamentului, așadar, pentru ca să ni se asigure resursele necesare uh, și autorităților de uh, concurență și credem că aceasta ar ajuta ca piața unică să funcționeze mai bine pentru cetățenii europeni și pentru companiile europene. Cred că mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă gândeam dacă raportorul dorește foarte repede să mai intervină. Da, foarte repede, 30 de secunde vreau să mai intervin. Mulțumesc. Înțeleg complexitatea crescândă a cazurilor legate de concurență. Înțeleg care este opinia dumneavoastră, dar trebuie să echilibrăm această situație ne picând în uh, extrema cealaltă. Sigur că trebuie să existe dreptul la apărare, dar nu putem să acceptăm nici ca un caz să dureze 10 ani, de exemplu, pentru că uh, dacă nu, concurența este defavorizată. IMM-urile sunt obligate să închidă porțile și monopolurile se dezvoltă și se transformă în monopoluri de facto de 100%. Deci trebuie să încercăm să găsim un echilibru între complexitatea pe care ați menționat-o și pe care o înțeleg și totuși timpul nelimitat care câteodată face ca uh, e, să fie necesară, de exemplu, din partea Comisiei acțiuni de atât de, multe, atât de mulți ani. Mulțumesc! Am văzut calendarul, deci termenul de depunere a amendamentelor 20 noiembrie la ora 12 și dezbaterea amendamentelor în ianuarie. Nu mai avem, nu avem o dată precisă pentru această întâlnire. Va fi comunicată cât se poate de repede și votul la Econ în februarie din nou fără dată specifică și apoi vom merge la plenară ulterior, dată vă va fi comunicată și pentru aceasta. Mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră și comisiei. Acum trecem mai departe la punctul 8 de fapt punctul 6 și 7 acum. E vorba de două avize. Eu sunt raportor din partea biroului aici, la primul. E vorba de două avize, deci, și trebuie să discutăm amendamentele acum. Mai întâi avem uh, Stabilirea normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre ale exercitării competențelor de executare de către Comisie. Aici am prezentat deja luna trecută proiectul meu de aviz despre propunerea Comisiei care va amenda regulamentul așa zis de comitologie. Deci nu vreau să repet încă o dată ce am scris în raport și ce am prezentat deja în fața dumneavoastră, care are ca scop principal îmbunătățirea transparenței. Aș dori să salut cele 10 amendamente care au fost uh, înaintate și aș vrea să mulțumesc autorilor amendamentelor. În termen general, majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție și cele pe care le, cu cele pe care le-am propus eu în proiectul de aviz, transparența trebuie îmbunătățită la toate nivelurile și pe tot parcursul procedurii. Aceasta înseamnă atât la nivelul comisiilor, cât și mai sus. Toate acestea trebuie salutate. Știm cât este de important pentru Parlamentul European să înțeleagă poziția pe care o au statele membre și motivele din spatele voturilor. La fel s-a întâmplat și cu avizul cu privire la acordul interinstituțional pe o mai bună reglementare pe care o să-l discutați mai târziu. Sunt de acord cu importanța de a îmbunătăți accesul la registru și informațiile conținute acolo, așa cum au sugerat mai multe amendamente. Ca să fiu sincer, nu-l văd aici pe domnul Eichhout. Am câteva dubii despre două amendamente pe care dânsul le-a înaintat, amendamentul 7 și amendamentul 11, care ar elimina substanța propunerii comisiei, de fapt, care are ca scop să evite un scenariu de, în care nu există opinie, dar uh, eu sunt gata să ascult viziunea colegilor despre amendamentul propus și dacă doresc alți colegi, desigur, și despre alte aspecte pe care le găsim în amendamente sau pe care doriți să le supuneți atenției noastre. Primul vorbitor aici nu este, deci Ivana Maletic era, deci îi dau cuvântul lui Kay Swinburne de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc foarte pe scurt. După cum a spus dumneavoastră, sunt foarte puține amendamente aici. Două din ele sunt ale mele. Mă bucur să pot spune că ECR-ul va susține uh, ceea ce am supus noi și avem transparență totală. Vedeți de la amendamentul meu, amendamentul 16, că vreau să mă asigur că a, um, intenția um, legislativă este reflectată și la nivelul al doilea, nu numai la primul. În legătură cu amendamentul 7 și 11, după cum a zis și dumneavoastră, nu sunt sigură că sunt de acord cu colegilor, colegii de la Verzi care interpretează într-un fel uh, votul, regulile de vot care se consideră valabil numai dacă membrii reprezintă o majoritate simplă, deci eu cred că ar fi mai bine totuși colegul să ne explice de ce este așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai văd alți vorbitori să vrea să ia cuvântul. Eu voi încerca deci să contactez colegii pentru ca să pregătim amendamentele de compromis. Ok, îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai prezentat amendamentul, amendamentul 16. Desigur că credem că actele de bază ar trebui să fie compatibile cu legislația și, în general, conținutul ar trebui să reflecte intenția dar știm cu toții că nu întotdeauna lucrurile sunt așa, pentru că există considerente. E foarte clar ce spui tu și voi uh, analiza mai atent. Voi putea deja să-ți spun, cred că sunt de acord cu ceea ce ai menționat. Aceasta este obligația cheie pe care o găsim în tratate despre mijloacele, domeniul de aplicabilitate și limitele puterilor delegate de implementare. Calendarul pentru aceasta este, deci, depunerea nu, amendamentelor a fost azi, votul de la ECON pe 20 noiembrie și după aceea nu știm când o să putem vota în Comisia de Fond. Acum trecem mai departe la următorul punct, care e din nou un aviz aici interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Reuniunea a avut loc pe 10 octombrie, am prezentat uh, proiectul de aviz uh, și pe acest dosar mă bucur să văd că unii dintre dumneavoastră au arătat interes și în dosarul acesta și au înaintat câteva amendamente. E vorba de 23 uh, de amendamente și vreau să mulțumesc tuturor pentru că au contribuit la îmbunătățirea avizului astfel. Aș vrea să spun că amendamentele sunt depreciate de către mine în general pozitiv. Majoritatea lor sunt uh, susținătoare ale liniei din raport și vor o îmbunătățire a cooperării interinstituționale. Majoritatea amendamentelor uh, sunt fie pentru a întări o poziție, fie pentru a o slăbi, dar în orice caz merg în aceeași direcție și cei care sunt prezenți eventual vor să facă comentarii. În general, Amendamentele pot par să fie compatibile, nu trebuie să fie, nu va fi probabil dificil să găsim un compromis. Însă, sau compromisuri. Eu uh, cred însă că la unele amendamente am mai putea discuta. Unele dintre ele sunt foarte ambițioase și sunt de principiu de acord cu ele, dar sigur va trebui să vedem și cum putem să ne asigura uh, de un consens destul de larg în comisia noastră. Nu văd pe domnul Marcello, nu știu dacă Kay dorește să vorbească în numele domnului Fox. Da. Mulțumesc, foarte scurt și de data aceasta din partea mea. Uh, ICR-ul susține majoritatea amendamentelor, mai ales acele care doresc comunitățirea procedurii, a transparenței și continuitatea legislativă între nivelul 1 și nivelul 2. Referințele suplimentare la, la angajamente sunt de asemenea salutate de către grupul nostru. Salutăm și amendamentele care cer Consiliului să fie mai transparent și apreciem în același timp și natura uh, felului în care au fost conduse negocierile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mai doresc alți colegi să ia cuvântul la dosar? Nu este cazul. A fost destul de bilaterală discuția pe subiectul acesta, dar nu înseamnă că n-a fost utilă. Oricum, toate amendamentele sunt clare. Și, după cum ziceam, o să încerc să mă îndrept spre raportorii din umbră pentru a găsi compromisuri. Calendarul pentru acest aviz este votul în comisie pe 21 noiembrie și nu știm exact când va avea loc votul în uh, comisia de fond. Trecem mai departe la punctul 8 și 9. E vorba de Um, propunerea de directivă a Parlamentului European și Consiliului privind cadrul uh, juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii, pentru facilitarea serviciilor administrative. Aici comisia competentă de fond este IMCO și noi suntem responsabili pentru aviz. Iar raportorul nostru este Ole Ludvigsen. Îi dau cuvântul. Vă mulțumesc! Tack så mycket för ordet. Jag vill börja med att tacka Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor pentru toate amendamentele prezentate. E clar că s-au prezentat idei și sugestii foarte bune și sunt uh, multe schimbări în joc și există o adevărată polarizare, pentru că mulți ar dori să susțină propunerea, alții doresc pur și simplu să o respingă. Eu cred că părerea mea nu s-a schimbat uh, în ceea ce privește propunerea comisiei. Cred că avem uh, motive pentru a pune sub semnul întrebării valoarea adăugată pe care o reprezintă această propunere. Există și multă nesiguranță uh, față de punctul de vedere al diverselor grupuri politice, lucru care se reflectă foarte bine și la nivelul amendamentelor. Tocmai de aceea am uh, prezentat un amendament pentru a face ca uh, evaziunea fiscală și companiile uh, de tip cutie poștală să fie mai dificil de implementat pe piață. E clar că vor exista diviziuni, divergențe față de propunerea Comisiei și tocmai de aceea mulți colegi și-ar dori să respingă propunerea în ansamblul său. Pe de altă parte, nu există prea multă claritate legată de poziția grupurilor politice și cred că ar fi bine dacă grupurile s-ar exprima mai clar înainte de a continua lucrările. Cred că există un oarecare consens pentru anumite domenii problematice. Există un amendament uh, care uh, dorește excluderea sectorului uh, construcțiilor din domeniul de aplicare pentru un card electronic european. Alte grupuri doresc um, sau consideră că durata nelimitată a acestui card european este o problemă sau cât timp ar trebui să rămână valabil un astfel de card, dar sunt convins că putem ajunge la un compromis pe care să-l susțină mai multe grupuri. Termenele pentru autoritățile naționale pentru a analiza uh, situația și a lua o decizie, pe de altă parte, este foarte strâns. Practic, statele membre nu au uh, ocazia să facă față uh, solicitărilor pe care le primesc și să le analizeze în mod corect. Ar trebui să vedem ce fel de termen ar fi rezonabil, însă e clar că termenul propus de comisie este mult prea scurt și tocmai de aceea s-au prezentat amendamente pentru a extinde acest termen. În ceea ce privește asigurările, comisia este clară și răspunsurile arată că mulți și-ar dori să elimine asigurările din propunere, alții își doresc pur și simplu să schimbe această propunere referitoare la asigurări. Ar fi bine însă să avem o dezbatere mai aprofundată, să vedem dacă găsim un numitor comun pentru a merge mai departe. După toate aceste comentarii, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și aștept uh, să văd care este opinia raportorilor din umbră și să vedem care este poziția grupurilor politice. Mulțumesc. Să vedem, da, din cei care sunt prezenți. Dorești să intervii la raportul uh, Ludvigson? Legiferarea meglio. Eh, pe o mai bună legiferare? Da, pe cardul electronic. ICART european. Eu ringrazio... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca desfășurată și pe care o vom mai face. Ne aflăm în fața unei provocări importante. Există păreri uh, diferite. N-are rost să ne ascundem. Și trebuie să spun că intenția mea este de a munci și de a veni cu o propunere. Consider că se poate merge mai departe pentru îmbunătățirea textului, pentru a putea avea un aviz structurat care să poată contribui într-o manieră constructivă. În cursul prezentării am ascultat păreri diferite și sunt multe puncte delicate la care trebuie să lucrăm pentru a ajunge la un text îmbunătățit. Mă refer aici, de pildă, la durata care în momentul de față este indefinită. Ar putea fi emis pe 3 ani cu posibilitatea de renoire pe 10. Un alt aspect se referă la sectorul construcțiilor care, în opinia mea, nu ar trebui să fie inclus. Sectorul construcțiilor este unul din țintele inițiativei unde spune Comisia că nu există concurență comunitară. Însă, iată, acestea sunt punctele principale asupra cărora mă voi concentra în următoarele săptămâni. Aștept uh, Următoarea reuniune din umbră cu raportorii din umbră. Am văzut amendamentele din partea colegilor din grupul meu care ar dori să cedeze competența pe această temă. În ce mă privește, încerc să susțin continuitatea lucrărilor, dar mă voi uh, adapta la ceea ce va spune Comisia până la urmă. Mr. Ozok for the ECR. Mulțumesc din partea grupului ECR, domnul Ulțoc. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce este uh, pozitiv legat de cele 120 de amendamente care au fost uh, propuse este că ne dăm seama că există îndoieli în legătură cu redactarea acestei propuneri. Se spune și se știe că, în general, propunerea Comisiei uh, lasă destulă marjă de manevră pentru a fi îmbunătățită. Uneori se poate îmbunătăți, alteori uh, uh, se respinge pur și simplu. În primul rând ar trebui să vedem ce se întâmplă cu domeniul de aplicare și certitudinea juridică și să vorbim cu celelalte grupuri politice care doresc să schimbe perioada de, de validitate a cardului, să treacă de la nelimitat la una limitată. Am putea accepta un termen de 4 ani, care după aceea să fie prelungit până la 10 ani. Însă toate aceste lucruri pot fi discutate, bineînțeles, în cadrul dezbaterilor noastre. Înțeleg și temerile manifestate de țările gazdă, deci am putea accepta o perioadă maximă pentru a lua o decizie asupra solicitărilor. Și în ceea ce privește activitatea economică uh, minimă și chestiunea crucială a ocupării. Trebuie însă să analizăm și să îmbunătățim amendamentele din punctul nostru de vedere, pentru că multe dintre ele sunt folosite doar pentru a pune sub semnul întrebării ansamblul proiectului. De exemplu, faptul că statele membre uh, pot hotărâ dacă o companie poate fi acceptată sau nu, astfel de amendamente nu lasă niciun fel de marjă de compromis. În concluzie, raportorul uh, uh, se poate bucura de susținerea grupului nostru în ceea ce privește claritatea semantică și juridică pentru această propunere, în ceea ce privește uh, asigurarea procedurilor și înlăturarea amenințărilor legate de um, autoocuparea falsă. Noi însă nu vom susține niciun amendament care să pună în pericol acest regulament, care este crucial pentru companiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ALDE, doamna López Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte! Înființarea unei piețe europene a serviciilor are nevoie de condiții echitabile pentru toată lumea și un grad ridicat de încredere și cooperare între statele membre. Comisia Europeană trebuie să țină cont de acest lucru dacă uh, dorește să evite procesul de dezmembrare și fragmentare a pieței unice. Pentru că, din multe puncte de vedere, regulamentul nu este util. Există foarte multe întârzieri, nereguli în ceea ce privește transpunerea legislației europene. Acest lucru se vede în Spania foarte clar, în felul cum se aplică directiva pentru transporturile pe căi rutiere sau în domeniul transporturilor. Companiile uh, fraudulente își fac activitatea la fel de bine ca și înainte, deci legislația n-a funcționat. Pe de altă parte, există schimburi de informații între statele membre și aceste sisteme sunt în continuare rudimentare și fac ca uh, furnizorii din alte țări să nu poată interveni. Lipsa unei unități de inspectori la nivel european este de asemenea o altă lacună pentru a lupta împotriva dumpingului social. Nu putem accepta faptul că statele membre nu pot revizui în niciun fel uh, licențele acordate de alte state membre, asta în situația în care abuzurile pentru piața unică europeană reprezintă o problemă foarte gravă pentru uh, consumatorii europeni și pentru viitorul acestei piețe unice. De aceea ne menținem în continuare propunerea de respingere față de acest text. Mulțumesc. Doamna Pervanș Bereș la Catch the Eye. Vă rog. Um, Toată dimineața n-am vorbit, dar vreau să-mi aduc acum uh, o contribuție uh, mică, pentru că văd că s-au prezentat amendamente în ceea ce privește respingerea propunerii, inclusiv uh, respingerea totală, care ține de competența esențială a comisiei noastre, și anume problema asigurării. Pentru că mi se pare că această Uh, soluție este complet nepotrivită și înainte de a intra într-o logică a compromisului, ar trebui să analizăm din punctul de vedere al competenței acestei comisii, deci a competenței noastre principale, ce se întâmplă cu asigurarea. Aș avea oarecum dorința să îl invit pe domnul raportor să înceapă dosarul cu chestiunea asigurării, pentru că tocmai de aceea am fost sesizați. Iar la nivelul asigurării, cred că în situația actuală nu există nicio soluție viabilă, din motive pe care ar trebui să le reamintim aici. Ceea ce ne propune Comisia Europeană este să uh, uh virăm uh, total față de ceea ce am făcut până acum în domeniul asigurărilor. Ce am făcut până acum? Am uh, încercat să armonizăm, iar aici Comisia ne propune o recunoaștere reciprocă fără niciun fel de uh, echivalență. De aceea, din punctul de vedere al comisiei noastre, pe competența noastră, deci pe partea de asigurări, cred că ar trebui să respingem această parte a propunerii comisiei. Prin urmare, mi se pare că uh, restul elementelor care nu țin neapărat de competența noastră exclusivă trebuie să vedem ce zic celelalte comisii competente. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul raportorului, vă rog. Mulțumesc! Bănuiesc că Înțelegeți că nu e deloc uh, ușor să uh, printre opinii atât de divergente. E greu de văzut care e drumul de urmat. Ceea ce este clar este că trebuie să uh, ne menținem uh, ceea ce este de domeniul nostru pentru competența Comisiei Econ. Următoarea întâlnire a raportorilor din umbră se va organiza și mi-aș dori să discut toate aceste elemente în profunzime cu ceilalți colegi. E clar că nu e ușor să găsești uh, calea cea mai bună pentru a lua o decizie. Însă, ca de obicei, sunt deschis. Bineînțeles, uh, eu am propria mea părere, nu o ascund, însă am să fiu atent, am să ascult părerea celorlalți uh, raportori din umbră pentru a vedea dacă putem face progrese. Deci aștept această întâlnire a raportorilor din umbră, aștept să vedem cum va urma dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum care este calendarul? Votul la Econ va avea loc pe 4 noiembrie. Decembrie, mă scuzați. Pentru că 4 noiembrie a trecut deja. Îmi pare rău, deci, de această confuzie, pe 4 decembrie este termenul și următoarea ședință va avea loc pe 20 noiembrie de la orele 15 Vom continua pe 21 ziua întreagă. Vă mulțumesc foarte mult!